pe 30 de la 15.15 .15 până la orele 18. O întâlnire prezidată de domnul Rossi și de doamna Taylor. Și pe 18 iunie, de la 15 la 18, uh, Chris Davis este uh, raportor. Toată lumea este invitată, deci pe 18 iunie. Criza alimentară. Apoi, pe 19 iunie, alt uh, eveniment. O actualizare în ceea ce privește uh, procedura de uh, trialog. Uh, este o misiune de la CARS, uh, un raportor privind uh, trialogul pe 22 mai, următorul pe 3 iunie, următorul trialog. Uh, trialogul uh, a fost prezentat uh, în 25-30 de minute și am reușit să finalizăm lucrurile rapid. S-a căzut de acord asupra multor aspecte care țin de uh, tratatul de la uh, Lisabona. Programul al șaptelea de mediu pe, a avut loc o primă întâlnire pe 22 mai. Situația a fost prezentată. Și apoi o veste tristă. Joe Harmon omul de știință britanic a uh, decedat o știre tristă. Trecem la uh, punctul uh, 3 de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale a reuniunilor din 20-21 martie, 26 martie, 24-25 aprilie și 6 și 7 mai. Dacă nu sunt uh, obiecții, aceste procese verbale sunt uh, adoptate. Punctul 4. Uh, o primă dezbatere, așa numitul uh, raport RIS. Dau cuvântul raportoarei. Doamna RIS, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În linii mari, uh, pentru că am revenit de multe ori la această chestiune, Sper că ajun, am ajuns la epilog. Marile linii pentru acest raport, care este urmare a acordului cu Consiliul, pentru un nou uh, regulament pentru alimentele specifice. Pe 14 noiembrie, delegația Parlamentului a finalizat discuțiile cu Consiliul sub președinția cipriotă. În urma unui uh, trialog care a durat până în zori, uh, sunt puține persoane astăzi aici, dar vreau să le mulțumesc celor care au fost prezente, reprezentanților Comisiei care au jucat un rol activ de mediator. Votul de aprobare în comisie a fost în decembrie 2012 și apoi acordul Consiliului pentru a intra în această procedură de a doua lectură în aprilie 2013. Pe fond, trei realizări, trei rezultate concrete care au fost uh, obținute și care sunt supuse votului final, domeniul de aplicare care se limitează la categoriile de populație care într-adevăr au nevoie de aceste alimente uh, specifice, non-născuții, uh, copii de vârstă uh, mică uh, și uh, cei care se află în spitale trebuie să uh, dăm o atenție uh, nou-născuților uh, prematuri sau cei cu uh, greutatea uh, scăzută la naștere tot restul, toate celelalte produse alimentare uh, și anume batoane dietetice vor fi transferate la Uh, regulamentul uh, privind alimentele generale. Alimentele de tip gluten și lactoză au fost uh, un punct important, a fost una dintre prioritățile în dezbatere. Acestea sunt reglementate și introduse în regulamentul privind informațiile despre alimente date consumatorului, așa numitul regulament FIC această preocupare este reluată în compromisul nostru. Subliniez o victorie importantă în ceea ce privește etichetarea, pentru că am convins statele membre să extindă restricțiile de uh, etichetare, mai ales uh, pentru nou-născuții de la 6 până la 12 luni, uh, o cerere făcută de socialiști, de doamna Sarbu, uh, am susținut-o cu toții, apoi preocupările Comisiei noastre pentru uh, a elimina elementele de contaminare și am fost uh, ascultați, ni s-a ascultat punctul de vedere pe această teme. Există o declarație a Comisiei care evită utilizarea, utilizarea pesticidelor uh, Uh, în anumite alimente sau uh, urmelor de pesticide, deci Comisia va face o declarație care va fi anexată acordului pentru reducerea pesticidelor periculoase în alimentația generală și, desigur, în alimentele foarte specifice colegii au confirmat votul din decembrie 2012 și îi invit pe colegi să susțină acest acord excelent încheiat cu uh, Consiliul și îndemn să uh, respingă uh, cele șase amendamente care au fost respinse, să respingă cele șase amendamente ale democraților Vreau să mulțumesc uh, secretariatului care ne-a susținut uh, până la sfârșit în această activitate și vreau să reamintesc că mesajul nostru este simplu și anume nou-născuții și persoanele grav bolnave nu sunt consumatori ca toți ceilalți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Riz așa încât să continuăm cu raportorii din uh, umbră. Da, domnule președinte, cred că putem să fim foarte succinți. Ne-am făcut temele, avem un acord cu Consiliul. Propunerea noastră este să adoptăm într-o fază timpurie a celei de-a doua lecturi. Am susținut acordul uh, pe care l-am realizat la sfârșitul anului trecut. Poate că este important pentru reprezentanții Comisiei să da detalii în legătură cu acordul pe care îl avem uh, uh, asupra glutenului, astfel încât această legislație să fie uh, inclusă nu în legislație specifică, ci în legislația privind informațiile date consumatorului, regulamentul FIC utilizarea acestui produs nu va schimba nimic. Avem un acord atât cu Consiliul cât și cu Comisia pentru a ne asigura că în practică Uh, alimentele care uh, sunt uh, fără gluten vor fi incluse în această legislație. Este important ca să existe amendamente pe această temă, însă glutenul a fost una dintre problemele cheie pe care le-am discutat la toate întâlnirile pe care le-am avut cu uh, Consiliul, așa încât să nu încălcăm acordul care există, un acord bun pentru acest uh, grup de persoane. Poate că Comisia poate să dea detalii în această privință. Mulțumesc și am să dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei acum.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 Mulțumesc, domnule președinte. În această etapă vreau să-i mulțumesc doamnei Ris, raportorului și celorlalți raportori din umbră pentru entuziasmul cu care au abordat această propunere pe care am făcut-o, o propunere ambițioasă. Am schimbat complet legislația anterioară, um, menținând, așa cum a spus doamna Ris, um, pentru persoanele vulnerabile, fie copiii de vârstă mică, nou născuți sau persoanele bolnave. Vreau să vă asigur, doamnă Delan, că această problemă a glutenului a fost identificată de noi. A fost un punct de discuție uh, arzător și Uh, am, uh, ne-am luat angajamentul că vom reglementa acest lucru în regulamentul uh, informații alimentare pentru consumator, FIC, cu etichetarea prin acte delegate, unde vom da toate definițiile necesare. Considerăm așadar că nu există probleme în ceea ce privește aceste uh, definiții legate de alimentele fără gluten. Uh, Vreau să mulțumesc Comisiei pentru munca realizată, domnule președinte. Frau de Lange hat noch eine Nachfrage. Vă mulțumim, doamna de Lange, mai dorește să intervină. Vreau să asigur Comisia că eu sunt a, a, liniștită, grupul LEF și de a depus amendamente, deci a, întrebarea adresată Comisiei este era menită să îi liniștească pe cei din grupul FCD pentru a nu redeschide această dezbatere. Mulțumesc. Das werden wir nicht aufführen. Die EFD ist heute nicht äh, an. Da, grupul äh, EFD nu este uh, prezent astăzi, deci îi dau cuvântul uh, raportoare acum. Doamnă Ries. Pour moi, c'est bon. Pentru mine totul e în regulă. O să trecem la vot în această după amiază. Atunci putem uh, continua. Votul este astăzi la ora 15 vom avea un uh, program încărcat, deci vă rog să fiți uh, punctuali. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume dispozitivele medicale. Raportoare este doamna Roth Berend și doamna Roth Berend este de vină pentru că avem atât de multă hârtie pe masă și anume amendamente. Și apoi vine punctul 6 de pe ordinea de zi um, raportul LIZE. Avem timp acum pentru uh, cele două puncte de pe ordinea de zi. Dagmar, te rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu e vina mea că sunt atât de multe documente. Uh, amendamentele mele sunt puține, sunt 45, 145, dar am primit 760 de amendamente din partea colegilor. Am avut o întâlnire a raportorilor din uh, umbră de la ora 8 până acum și am apreciat că au venit uh, toți raportorii din uh, umbră. Nu este cea mai bună perioadă a zile pentru a face acest lucru, dar totuși am reușit. Doi sunt deja aici și vor ajunge ceilalți în curând. Ceea ce la ceea ce vreau să mă refer uh, foarte rapid este faptul că avem uh, uh trei uh, probleme care sunt în uh, dispută și acestea sunt reprezentate bine și în ceea ce privește amendamentul, accesul pe piață a dispozitivelor medicale. Știți că am prevăzut în uh, textul meu o procedură de autorizare de punere pe piață centralizată și descentralizată, care este pe linia celor uh, pe care le susțin unii dintre colegii mei, alții însă nu susțin acest lucru. Să vedem ce compromis putem să găsim împreună cu Comisia uh, pentru ca să asigurăm uh, siguranța pacienților și să ne asigurăm că pe piață sunt numai dispozitive medicale care sunt atent analizate și care sunt sigure știți că nu numai datele clinice sunt greu de obținut, dar uh, și trasabilitatea, uh, studiile pe uh, termen lung, aceste dispozitive sunt de, în general implantate pe termen lung. Sunt dispozitive care sunt inovative sau care sunt în clasa 3 sau în clasa 2B, dispozitive care sunt implementate sau uh, dispozitive care sunt conectate la uh, un uh, dispozitiv care eliberează uh, medicamentele în, care este uh, evident în afara corpului uh, act, ingredienți uh, activi. Trebuie să analizăm toate aceste elemente, domnule președinte, și sper că vom ajunge la un compromis uh, nu sunt sigură în momentul de față, pentru că avem uh, uh, foarte multe puncte de vedere, dar uh, sunt optimistă că vom încerca din greu să ajungem la un acord împreună cu Comisia. Și ne propunem să facem acest lucru cu un calendar foarte strâns. La nivel uh, tehnic, uh, toți uh, colegii care lucrează în această privință se vor întâlni la sfârșitul săptămânii, astfel încât va exista posibilitatea ca raportorii din umbră să se întâlnească miercurea viitoare. Avem amendamente de la pagina 50 la 63 Uh, care prezintă o problemă semnificativă. Comisia uh, susține că tot ceea ce este reprelucrat uh, este, trebuie privit ca un produs fabricat și implică o răspundere. Avem produse de unică folosință care sunt etichetate ca atare Trebuie să facem o distință între o distinție între dispozitivele de unică uh, folosință și cele reprelucrate. Uh, Am încercat să clarific uh, lucrurile Uh, sporind obligația pentru producător să definească ce înseamnă unică folosință și în același timp să nu permită uh, acest lucru atâta vreme cât nu se dovedește că nu presupune uh, niciun fel de riscuri. Avem diferite părți și amendamente de la raportorii din umbră. Uh, aceste amendamente merg în uh, toate direcțiile pentru definirea uh, utilizării unice. Unele nu le înțeleg, altele consolidează obligația spitalelor, de pildă. Sunt Uh, și dispozitive care nu uh, se pretează la reprelucrare și apoi avem toată problematica organismelor notificate. Aici uh, de la amendamentele 481 la 533 sunt amendamente ale raportorilor din umbră. Numai aceștia au depus amendamente uh, pe această temă a organismelor notificate. Apoi avem uh, atitudini diverse exprimate prin amendamente și am uh, convenit că va trebui să găsim o linie comună și anume organismele notificate trebuie privite cu mai multă prudență. Nu este neapărat uh, abordarea pe care o susțin eu în general în acest text, însă consider că calitatea organismelor notificate sau condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi organism notificat uh, diferă foarte mult în funcție de sarcinile care le sunt atribuite. Uh, Dacă trebuie să notificăm toate clasele, atunci au obligații uh, diferite uh, față de situația în care uh, se notifică clasa uh, 1 și 2A. Într-o lume ideală, dacă nu ar exista autorizare centralizată sau descentralizată pe care sperăm că o vom avea, dar dacă nu suntem de acord cu toții, atunci trebuie să întărim calitatea organismelor notificate. Și insist, uh, organismele notificate trebuie să aibă uh, personal uh, permanent format uh, din uh, doctor, farmacologi, ingineri specializați în dispozitive medicale pentru a încerca să clarificăm lucrurile. Deci, dacă vrem să restrângem posibilitatea subcontractării, procesul de notificare uh, cunoștințele pe care aceasta le presupune, trebuie ca lucrurile să fie cât se poate de clare. Care sunt competențele organismului căreia i-a fost subcontractată uh, activitatea? Amendamentele sunt pe această linie. Mecanismul de control, control este important pentru mulți dintre noi. Ă, s-au depus amendamente și pe această temă ca și pe tema organismelor notificate. Aceasta ilustrează situația a trei părți importante care însă uh, sunt uh, uh temele pe care există divergențe mari. Sper că vom ajunge la uh, amendamente de compromis M-am uh, pregătit să fac acest lucru cu bună credință, însă în același timp trebuie să spun că avem obligația de a îmbunătăți siguranța pacienților, avem o obligație uh, pe care trebuie să o îndeplinim, organizațiile și asociațiile medicale se așteaptă la acest lucru din partea noastră ca și uh, medicii. Uh, de asemenea, trebuie stabilit uh, numărul de studii clinice și investigații care sunt necesare. Cred că în această privință nu reușim să nu avem o marjă de manevră în ceea ce privește uh, compromisurile, uh, însă în ceea ce privește accesul la piață, s-ar putea să avem uh, comisia de partea noastră. Însă, în ceea ce privește compromisul, aș vrea să aud punctul de vedere al comisiei în legătură cu uh, Uh, procesul de uh, acces la piață pentru dispozitivele medicale din uh, clasa a treia. Sunt recunoscătoare pentru generozitatea dumneavoastră, domnule președinte, și vreau să ascult punctul de vedere al Comisiei și al colegilor mei. Mulțumesc! O singură dată îmi asum riscul să impun o limită raportoarei. Dar um, am recuperat puțin timp la raportul uh, precedent, deci avem posibilitatea să discutăm mai mult la acesta. Dar trebuie să fim atenți, să rămânem în cadrul programului, pentru că mai trebuie discutat și raportul Lize apoi. Începem cu raportorii din umbră, numele grupurilor. Am să vă rog pe toți să respectați aproximativ 4 minute și are acum cuvântul doamna McGuinness în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o reuniune la micul dejun, fără mic dejun. A fost o reuniune foarte productivă, deci aș dori să-i mulțumesc, doamne raportor, pentru asta. Pot să vă spun că micul dejun l-am luat uh, pe drum spre această reuniune, deci uh, mulțumesc, nu-mi trebuie cafea. Aș vrea însă să mă refer la câteva uh, puncte uh, menționate de către raportor. Cu toții suntem de bună credință în, acest, uh, în munca la acest raport. Vrem să îmbunătățim uh, sănătatea și siguranța pacienților. Este loc de compromis. Uh, poate în unele domenii va fi complicat, poate chiar imposibil, dar strategia asupra care am căzut de acord în această dimineață cred că este cea mai eficientă. Vom uh, aborda la nivel tehnic multe dintre aspecte și apoi uh, la nivel politic pe cele, le vom aborda pe cele care sunt foarte complexe. În ceea ce privește calitatea um, organismelor modificate, um, notificate, mă scuzați, Um, personalul și așa mai departe, suntem de acord. Am de, de asemenea o problemă în domeniul supravegherii după lansarea pe piață și alte aspecte tehnice în acest sens. Um, de asemenea, aș dori să aflu uh, răspunsul comisiei uh, la cele menționate de raportor. Iată, domnule președinte, timp în plus. Uh, mulțumesc, spune președintele Holger Kramer. Mulțumesc pentru generozitate. Putem să vorbim patru minute, astăzi este neobișnuit. În ceea ce privește amendamentele, cred că există două puncte centrale uh, în care există posibilitatea să ajungem la compromis. Cred că suntem de acord uh, referitor la ce fel de cerințe trebuie să fie impuse organismelor notificate și cum trebuie ele să fie supravegheate deja din multiplele amendamente reiese un, uh, o poziție comună pe, pe baza căreia se poate ajunge la un compromis. Trebuie să nu ne cramponăm de discuții uh, foarte tehnice pe care noi nu le putem rezolva în comisie. Doamnă Berend, cred că este mm, complicat să impunem ca în orice circumstanță și la orice oră să fie prezenți experți um, în aceste organisme um, notificate. Um, chiar și un, uh, un uh, organism super uh, foarte specializat care se referă la dispozitive care se implantează pe inimă, de exemplu să, să fie exact o singură persoană care se ocupă, ar fi, cred că și această persoană ar deveni foarte tristă dacă ar trebui să verifice același dispozitiv în fiecare zi. Pentru a trece mai departe, tot ce are de-a face cu produsele care sunt deja pe piață și cum sunt ele supravegheate, supravegheate acolo, cum uh, Uh, facem să primim uh, informații referitor la uh, diferite incidente care pot apărea în legătură cu aceste dispozitive. Cred că și aici putem ajunge rapid la un compromis, cred că trebuie să existe controle mai stricte și cred că aici este și modul în care putem să eliminăm abuzurile. Pe de altă parte însă nu cred că vom fi de acord atât de repede referitor la autorizarea centrală regret că dezbaterea nu are loc uh, folosindu-se argumente obiective, ci mai degrabă păreri personale. Toate incidentele mm, ce țin de astfel de dispozitive nu pot fi îmbunătățite prin centralizarea um, autorităților de, uh, autor, de mm, care oferă permisele, licențele. Um, și în Franța um, acele implanturi mamare nu ar fi putut fi uh, pre, situația nu ar fi putut fi prevenită printr-o autoritate, printr autoritate centralizată. Cine vrea să fraudeze va uh, frauda. Probabil că nu așa vom uh, rezolva problema centralizând. Cred că ar trebui să consolidăm sistemul existent și să creștem standardele de calitate ale sistemului. Și nu trebuie să uităm în această dezbatere că multe dintre incidentele nedorite nu au la cauză întotdeauna producătorul dispozitivului respectiv, uneori poate să fie și o ă, problemă la implementare, la medic, de exemplu. Și, bineînțeles, fiecare persoană trebuie să aibă o proprie responsabilitate când are un, ă, o proteză de șold, de exemplu. În ceea ce privește dispozitivele de unică ă, folosință, uh, Cred că nu putem să folosim problema aici. Trebuie să ne asigurăm că cel care produce un produs, care continuă să-l utilizeze și la sfârșit îl reprelucrează, practic trebuie să ne asigurăm că cel care are acest produs în mână are responsabilitatea pentru ceea ce face. Și fiecare care produce un astfel de produs trebuie să-și asume responsabilitatea uh, pentru ceea ce promite față de acest uh, produs. Și asta este valabil pentru primul producător, dar și pentru cel care face reprelucrarea. Nu putem să facem responsabil un producător pentru faptul că un spital decide reprelucrarea unui dispozitiv. Deci producătorul trebuie să aibă, să fie um, supus acelorași standarde ca cel care um, face reprelucrarea. Acestea au fost elementele esențiale. Eu cred că putem găsi compromisuri. Mulțumim, domnule Kramer. Michel Rivazi. Domn. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să clarific uh, câteva lucruri. Am uh, fost la Marsilia unde a existat acest proces afacerea PIP, care este citat în referință, a făcut obiectul unei rezoluții. 7500 de femei erau prezente acolo și care avuseseră probleme cu proteza uh, mamară folosindu-se siliconul industrial. Când mi se spune nu trebuie decât să întărim sistemul existent, ei bine, o să vă spun, hai să analizăm lucrurile mai atent. Aceste proteze mamare au fost certificate de un organism de certificare german. S-au făcut controle și atunci când s-au făcut aceste controle nu s-a constatat nimic. Asta înseamnă că organismele de certificare nu constituie o garanție pentru securitatea pacienților. Cel de-al doilea lucru, Atunci când uh, FDA-ul american, Administrația pentru uh, Alimente și uh, Medicamente, cere o autorizare. Să zicem că cere o autorizare de uh, punere pe piață. Când au venit și au făcut uh, controle la Marsilia, au rămas o săptămână și au spus nu, nu autorizăm aceste proteze mamare. Deci, atunci când există un organism asemenea FDA-ului care cere o autorizație de punere pe piață și care uh, controlează, ei spun nu. Apoi a apărut o problemă. Au retrimis dosarul la Agenția Națională Franceză, care nu a dat uh, răspuns uh, alertei pe care o dăduse uh, FDA-ul. Spunem, trebuie înăsprite controlele atunci când organismele de certificare, cu toți experții din lume, cum vreți să fie obiectivi, dat fiindcă 100% din finanțarea acestora provine de la producători. Controlul trebuie să fie uh, asigurat de un organism public. Că își face ei controlul foarte bine, dar nu este suficient. Dovada este că atunci când uh, au uh, venit să facă controlele pentru PIB, nu au văzut uh, această fraudă. Dacă s-ar fi uitat la datele contabile, ar fi văzut că există o problemă între siliconul biologic sau fiziologic care avea uh, autorizația și cantitatea de proteze vândute nu corespundea acestor cantități de silicon. Vorbim de securitatea uh, Uh, pacienților și vedem că producătorii industriali nu încetează să fraudeze. În, uh, un ultim uh, caz este cu protezele Seraver. De fiecare dată, producătorii sunt cei care fac aceste fraude de fiecare dată organismele de certificare nu sunt uh, o garanție pentru securitatea pacienților. Iată de ce atunci când este vorba de uh, implant, tot ceea ce se introduce în organism, trebuie să existe o autorizație de punere pe piață. Și atunci când uh, e vorba de uh, implanturi cu risc, pentru că cine plătește până la urmă? Nu organismul de certificare, ci contribuabilul. Așadar, trebuie neapărat să existe autorizații de punere pe piață precedate de studii clinice. Și când mi se spune uh, asta nu va face decât să se piardă timp pentru producător, 2, 3, 4 luni, însă ceea ce, ce reprezintă asta uh, dacă ne gândim la uh, prejudiciul pe care îl suferă pacienții atunci când trebuie înlăturate implanturile sau protezele. nu mă încred în acești uh, în aceste organisme de uh, certificare atunci când toată finanțarea lor provine de la uh, industrie, de la producători. Pentru că atunci avem o problemă de garantare a securității pacienților. Aș fi vrut să fi venit să vedeți victimele la Marsilia. Toate cer să existe o astfel de autorizație de punere pe piață pentru implanturi, pentru toate uh, dispozitivele care uh, presupun un risc. Lucrurile să fie așa cum se întâmplă la nivelul FDA în uh, Statele Unite și tot ceea ce este o categorie care nu pune probleme, atunci agențiile naționale să facă aceste controle. Dar trebuie să existe mai multe niveluri de control. Mulțumesc! Next speaker. Mulțumim! Uh, doamna Iana Kudakis. Mulțumesc, domnule președinte. Da, avem o obligație față de siguranța pacienților. În același timp avem o obligație să avem un sistem care să funcționeze, care să nu fie prea birocratic și care să nu împiedice pe oameni să primească îngrijirea de care au nevoie. Cred că avem mii de amendamente pentru acest subiect și la reuniunile cu raportorii din umbră le analizăm. Vor fi compromisuri, lucrurile interesante, vor fi, partea interesantă va fi să vedem unde găsim compromisuri și unde sunt liniile roșii pentru fiecare grup. Este un dosar foarte tehnic, suntem cu toții conștienți și cred că este bine să um, să ne ocupăm întâi de partea tehnică și apoi să intrăm în luptele politice. Pentru mine, uh, ca de obicei, organisme notificate, organisme centre, certif, uh, centraliza, autoritate centralizată, dispozitive de unică folosință, acestea sunt subiectele importante pentru mine. Dar când vorbim despre fraudă, trebuie să avem uh, sisteme care să asigure trasabilitate, astfel încât să știm de unde vin aceste dispozitive, trebuie să existe asumarea responsabilității și trebuie să existe sancțiuni care să fie pe, pe măsura fraudei ce are loc. Uh, Cred că vom putea ajunge la un compromis astfel încât să protejăm uh, securitatea, siguranța pacienților, să facem în așa fel încât dispozitivele să funcționeze pentru toată lumea. Mulțumim, Alda Susa, acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că Colega mea a făcut un foarte bun rezumat al reuniunii din această dimineață. Aș dori să mă refer la câteva puncte, însă. Cred că niciodată nu ar trebui să spunem independent că va exista fraudă orice am face, că nu putem preveni frauda. Pe de o parte așa este, dar pe de altă parte nu este corect. Bineînțeles că nu vrem să creăm un stat polițienesc uh, pentru acest domeniu, dar în același timp uh, asta nu înseamnă să nu impunem anumite garanții uh, solide. Cum spuneau de altfel și doamna Rothberend și doamna Rivazi, importantă este autorizarea înainte ca produsele să ajungă pe piață. Dar ține și... Dar sunt de acord și cu propunerea um, lui Dagmar ca acele categorii uh, cu risc ridicat de produse și produsele inovative să fie acceptate de către o autoritate centrală din Uniunea Europeană și altele uh, Alte autorizații pot fi date la nivelul statelor membre. Unul dintre amendamentele grupului meu merge în această direcție. Și asta se referă și la uh, reținerile explica, uh, exprimate de către doamna Rivazi. Toți experții care fac aceste evaluări trebuie să nu fie în conflict de interes față de sarcina lor. Acest lucru trebuie să fie garantat, că aceste um, organisme care oferă autorizații să nu fie în conflict de interes. Acest lucru este esențial, astfel încât să nu devenim cu toții ostaticii industriei farmaceutice. Apoi, supravegherea și controlul după punerea pe piață este esențial. Um, organismele notificate trebuie să aibă o, o muncă de înaltă calitate și nu trebuie să fie subcontractată activitatea lor. Este vorba despre siguranța bolnavilor, pacienților și este nevoie să existe prevederi adecvate în acest sens. Ceea ce ne dorim este, bineînțeles, inovația, da, dar asta nu poate să se facă pe uh, costul pacienților, pentru că dacă, lucrul, dacă ceva nu merge bine, atunci uh, e prea târziu uh, să mai facem ceva. Deci, este nevoie de o certificare clară, bună, la început, pentru a minimiza riscurile înainte ca un produs să ajungă pe piață și, de asemenea, sunt de părere că următoarele reuniuni vor cere multă muncă, dar eu cred că vom putea atinge obiect, rezultate bune. Mulțumim, trecem la ceilalți vorbitori. Doamna Kukovic, domnul, domnul Cabernoch, Ana Rosbach, Peter Lize și Rebecca Tyler. Am uitat pe cineva? Și pe Richard Zeber. Foarte bine. Întâi doamna Cucovici. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportor, raportoarei și raportorilor din umbră pentru munca dificilă, trebuie spus acest lucru. Am depus și eu unele amendamente și uh, sprijin unele ale colegilor uh, Măghinez și Rosbach. Aș dori să mă refer la câteva aspecte cheie din, uh, punctele, din amendamentele pe care le-am depus eu. Producătorii ar trebui să fie um, foarte, pro, um, foarte atenți la utilizarea de nanoparticole care pot fi um, eliminate în corpul uman. Uh, și aici ar trebui să fie prevăzute uh, proceduri care să asigure respectarea standardelor de siguranță, de mediu, dar foarte important este să fie vorba despre aceleași standarde. Mai târziu trebuie să fie prevăzute foarte clar obligațiile generale ale tuturor operatorilor economici, inclusiv importatori și distribuitori. Este important să stabilim condiții care să permită IMM-urilor uh, care au o specializare în acest domeniu să aibă acces la această piață. Pentru că întotdeauna este complicat, situația este complicată pentru IMM-uri în această perioadă de criză și este greu să obțină acces la piață. De asemenea, pentru dispozitivele medicale de risc înalt, în interesul unei transparențe crescute, producătorii ar trebui să facă un rezumat al uh, expertizei de securitate, de siguranță, al, al datelor de siguranță pentru aceste dispozitive. Trebuie să fie um, luate acțiuni în mai mult decât un singur uh, stat membru în caz de probleme. Uh, definiția termenului plasare pe piață și punere la dispoziție pe piață. Ei bine, uh, dispozitivele trebuie să corespundă legislației în momentul în care au un loc pe piață. la final, un organism notificat trebuie să poată uh, duce la bun sfârșit întreaga sarcină. Procesul va fi monitorizat pentru a ne asigura că este de calitatea dorită. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Milan Cavarnoch. Vážený pane předsedo, rád bych zmínil několik Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să menționez și eu câteva subiecte care încă nu au fost menționate și eu apreciez uh, munca celorlalți. Am avut o discuție foarte detaliată și aprofundată până acum și vă mulțumesc pentru asta. Vorbim despre un regulament care uh, ar trebui să fie previzibil și ar trebui să încercăm să discutăm și să reducem competențele Comisiei de a emite acte delegate pe această temă. Salut discuția și scopul de a uh, clarifica poziția producătorului și cea a distribuitorului. Pentru că nu văd care ar fi rostul să se transfere competențele producătorului la distribuitor, cum ar fi păstrarea documentației actualizată și așa mai departe. Cred de asemenea că cerințele de limbă, cerințele lingvistice ar trebui să fie simplificate pentru documentație atunci când aceasta este doar pentru scopuri administrative și nu este uh, utilizată și de pacienți pentru că și nu le aduce niciun fel de informații de uh, substanță. În ceea ce privește reprelucrarea, eu sunt influențat de experiența mea personală. Ar trebui să stabilim niște reguli care să uh, ofere cea mai, cel mai înalt grad de protejare a pacientului, dar în același timp ar trebui să nu punem obstacole în calea facilităților medicale și a doctorilor. Deci cred că ar trebui să existe o listă negativă de dispozitive de, unic, de uz unic și uh, discuția dacă un, un bisturiu este împachetat ca instrument de unică folosință, acesta n-ar trebui să însemne că el nu trebuie să fie sterilizat. În același timp, aș dori să uh, mă refer la discuția referitoare la verificări și la conformitatea cu regulile. Întotdeauna am dorit stabilirea unor reguli clare care să fie respectate de toată lumea. Și ar trebui să existe un organism de supraveghere în acest sens, dar nu vreau să vorbesc aici despre eșecul sistemului de supraveghere atunci când cineva încalcă în mod clar regulile. Nu cred că atunci când schimbăm sistemul de finanțare se vor schimba și lucrurile. Ar fi ca și cum am spune că oamenii fură, deși este interzis, și că poliția ar trebui să se asigure că oamenii nu fură. Dar dacă oamenii fură, nu putem spune că poliția nu funcționează, nu? Moment. Um, ja, jeg kommer jo altså fra et land, som faktisk fremstiller en del engangsprodukter. Eu provin dintr-o țară care produce foarte multe produse de unică folosință, în special uh, produse din plastic, cum ar fi tuburi sau uh, recipiente pentru lichide. Și atunci când am vorbit cu producătorii am văzut că prioritatea este că aceste produse de unică folosință tocmai au fost desemnate pentru unică folosință și atunci problema apare când sunt reutilizate. Pentru că, în multe cazuri, nu poți garanta că au fost curățate așa cum trebuie. De aceea eu aș prefera să interzicem cu totul reutilizarea produselor de unică folosință. Îi uh, mulțumesc, doamne Lepaj, pentru propunerea de a interzice această reutilizare, pentru că există lucruri care ar putea fi reprelucrate și reutilizate, dar există anumite dispozitive care pur și simplu nu pot fi sterilizate, deci e imposibil să garantezi siguranța folosirii lor, așa cum puteai să o garantezi la prima folosință. Totuși, dacă nu e posibil să introducem o asemenea interdicție, uh, ce contează pentru mine este să ne asigurăm uh, de siguranța pacientului. Pentru că eu nu aș vrea să fiu tratată cu un uh, instrument de unică folosință reutilizat. Aș vrea să știu acest lucru. Și cred că pacienții au dreptul să fie informați și până la urmă toată lumea din această sală este pacient. Uh, și avem dreptul să știm dacă dispozitivele sau produsele care sunt uh, folosite la îngrijirea noastră sunt sau nu sigure. Este important de asemenea să știm că se aplică aceleași reguli, indiferent cine utilizează aceste dispozitive de unică folosință pentru tratament, fie că sunt folosite de un medic privat sau de un spital public, ar trebui să ai uh, dreptul la aceleași informații legate de siguranță. De asemenea, aș vrea să sprijin orice propuneri care merg în direcția consolidării expertizei în ceea ce privește organismele notificate și organismele de certificare. Cred că avem nevoie de certificare mai mult aici. Vă, îți mulțumesc foarte mult pentru un raport excelent, Dagmar. Și sper să putem veni cu niște amendamente comune bune și cu niște compromisuri bune, pentru că altfel nu știu ce se va întâmpla la vot. Succes! Mulțumesc! Vielen Dank, Peter Lise. Mulțumesc, domnul Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, lui Dagmar Rothbergen pentru munca depusă. Uh, raportul uh, pentru diagnosticul in vitro, de care eu mă ocup în calitate de raportor, este în strânsă legătură cu acesta, ceea ce explică și faptul că majoritatea amendamentelor la raportul meu vin de la Dagmar Roth și, bineînțeles, avem un interes să armonizăm aceste două um, dispozitive. Sunt de acord însă cu Holger Kramer, Merit McGuinness, că ar trebui să fim prudenți la introducerea unui sistem central și la autorizarea uh, preliminară. Aș vrea să clarific un punct care poate nu a fost foarte clar am vorbit la un moment dat de foarte mulți ani în ultima reuniune și poate că s-a crezut că sunt de părere că o uh, autorizație, o autorizare unică ar dura mai mulți ani. Nu la asta mă refer. Um, eu vreau să spun este că dacă creăm un sistem nou, de exemplu, la um, Agenția Europeană a Medicamentului, un departament uh, nou, este o muncă enormă. Trebuie să găsești experți, experți care să fie dispuși să meargă la Londra, și cred că asta durează foarte mult timp și o perioadă de tranziție de trei ani, uh, cum este ea prevăzută în uh, propunerea comisiei, nu ar fi suficientă. Însă sistemul trebuie să fie îmbunătățit repede. Și de aceea cred eu că trebuie să rămânem în sistem și să îl îmbunătățim. Personal, consider că amendamentele depuse de Dagmar în referitor la calificarea Uh, celor care lucrează în organismul notificat merg în direcția cea bună. Putem să discutăm despre formulare, dar uh, um, propunerea comisiei nu este deloc echilibrată aici. Chiar și cele mai mici întreprinderi care lucrează în acest domeniu uh, îi, pre, îi impune să angajeze um, licențiați în acest domeniu care să mai aibă și doi ani în să aibă și doi ani experiență în domeniu. De aceea, amendamentele doamnei uh, Roth-Berand uh, cred că pot servi pentru găsirea unui compromis în acest sens. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să mai spun la acest raport că există două amendamente corespunzătoare la raportul meu și, al, uh, al, și acesta. Um, este vorba de Uh, utilizarea principiului subsidiarității pe care trebuie să îl respectăm. Avem asta în legislația referitoare la, farmace- uh, la domeniul farmaceutic, la studiile clinice, în cazul în care statele membre au îndoieli uh, grave față de un anumit produs, să poate să nu îl permită. De exemplu, în ceea ce privește eutanasia în unele state, uh, acest lucru este legal și se oferă anumite produse care permit asta. Și dacă unele state membre nu permit asta, atunci nici produsul respectiv nu poate fi pus pe piața acolo. Cred că așa ar trebui să procedăm. Mulțumim, mulțumim Peter Liza. Acum Rebecca Tyler. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, o să-mi păstrez observațiile de fond pentru discuțiile ulterioare în ceea ce privește dispozitivele medicale pentru uh, diagnostic în vitro. Ah, că practic toate observațiile de acolo se aplică și dispozitivelor uh, medicale de aici, în special în ceea ce privește certificarea lor. Sper um, că Comisia nu va permite separarea celor două subiecte pentru că acestea trebuie să fie um, uh, în corelare. Foarte pe scurt în ceea ce privește această propunere și principalele uh, puncte uh, în ceea ce privește procedura propusă de doamna raportor și de doamna Margaret Ocken, mm, cred că mm, avantajele unei proceduri centralizate nu sunt suficiente pentru a justifica introducerea ei și utilizarea uh, acestui sistem va fi periclitată practic de costurile uriașe. Uh, Uh, o să analizez toate amendamentele în detaliu cu toate acestea în următoarele săptămâni și, așa cum am spus, îmi păstrez observațiile de fond pentru discuția ulterioară. Mulțumesc! Vielen Dank. Last but not least, Richard Seber. Mulțumesc, Richard Zeber. Da, chiar... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să încercăm să vedem avantajele sistemului actual și să le păstrăm. Și în același timp trebuie să îmbunătățim uh, această interpretare diferită în diferitele statele membre. De aceea aș dori să fac reclamă, să spun așa, pentru amendamentul meu 598. Propun un nou articol 44a în care um, organismele naționale verifică, dar sunt și verificate înainte să ofere o uh, autorizație de punere pe piață, dar uh, prin decizia lor, uh, pot să pună pe piață produ uh, pro produsele. Aici este vorba mai ales de uh, produsele de clasa 3. Dorința de a avea o autoritate centrală, așa cum o dorește raportoarea, dar și cum o dorește comisia, mi se pare că ar dura foarte mult timp și cred că acele 90 de zile ar fi uh, depășite cu mult. Și asta ar uh, dăuna și IMM-urilor implicate și pe termen lung nu ar exista beneficii. Cred că ar trebui ca aceste, pentru aceste organisme naționale să se uh, stabilească criterii, să fie verificate, dar apoi acestea să poată și da această autorizare de punere pe piață. Uh, ce este problematic este că nu există o uh, diferențiere, o clasificare foarte clară referitor la ce face parte din uh, clasa 3. Ar putea fi îmbunătățite aceste lucruri, dar cred că ar fi mult mai uh, logic să încercăm să utilizăm acest sistem pe care îl propun eu și alt uh, colegi uh, de distribuția, de separarea competențelor și cred că asta ar putea să facă sistemul mai eficient fără să pună în pericol pacienții. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul comisiei acum. Doamnei reprezentante a comisiei. Vă rog. Sabine is here. <laughs> Sabina este aici, domnule Grenier. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Îți mulțumesc pentru uh, ocazia pe care ne-a oferit astăzi de a vorbi. Este o experiență foarte frumoasă pentru că amendamentele au fost uh, foarte bogate și ascultând uh, și diversitatea punctelor de vedere a deputaților este o ocazie foarte bună pentru noi uh, să uh, putem avansa. Respectăm acest exercițiu și seriozitatea cu care raportorul și comisia dumneavoastră au uh, um, lucrat la acest uh, subiect, așa încât vrem să rezolvăm toate problemele rămase. Acestea fiind spuse, am văzut că există un spectru foarte larg de păreri în ceea ce privește problema autorizării. Și asta înseamnă că acest exercițiu este foarte dificil, dar din ce am auzit astăzi aici, Cred că un lucru este uh, clar. Obiectivul fundamental este să asigurăm uh, cel mai înalt uh, nivel de siguranță din Europa pentru pacienți și uh, trebuie uh, atunci când vorbim de uh, produsele, dispozitivele medicale puse pe piață, acestea trebuie să aibă un nivel de siguranță foarte mare și Comisia știe care sunt datoriile în acest sens. Uh, Uh, Vrem să vă spunem că o să lucrăm intens la nivel tehnic săptămâna asta și suntem pregătiți să vă ajutăm în această discuție în măsura posibilului. Cred că ceea ce am remarcat în cursul discuției de astăzi și analizând și amendamentele este că ideea uh, pentru o autorizare centralizată nu este uh, în conformitate cu filozofia propunerii Comisiei, pentru că, după cum știți, acest lucru s-a identificat și în uh, evaluarea de impact ca o soluție care nu ar crește nivelul de siguranță. Totuși, ceea ce vedem ca punct de convergență este că consolidarea criteriilor pentru organismele notificate este o direcție în care putem merge și uh, aici uh, suntem pregătiți să vă ajutăm. Datoria noastră este să asigurăm siguranța, pentru că siguranța e o prioritate, și trebuie să învățăm din lecțiile trecutului menționate de mulți dintre deputați. Sper că am uh, răspuns uh, clar la întrebările adresate de raportor Comisiei. În ceea ce privește reprelucrarea, care pare să fie iarăși un subiect foarte important, aș vrea să vă mhm. reasigur că uh, propunerea uh, Comisiei care a pus reprelucrarea pe același picior cu uh, producția a fost uh, tocmai să avem o abordare strictă și să avem un nivel de răspundere ridicat pentru a asigura siguranța. Dar uh, înțelegem că doriți îmbunătățirea acestei idei Uh, și înțeleg uh, observațiile făcute. Da, avem o datorie față de pacienți care nu au absolut niciun fel de control asupra acestor subiecte, deci suntem pregătiți să lucrăm pentru a găsi o soluție constructivă care să permită acestei comisii să aibă un vot constructiv pe 10 iulie. În același stil, și o să mă opresc aici, uh, Uh, celelalte amendamente care vor consolidarea monitorizării organismelor uh, notificate, vedem care sunt beneficiile, putem merge în această direcție și același lucru se aplică și altor amendamente foarte constructive, cum ar fi uh, sistemul unic de identificare a dispozitivelor în care amendamentele merg uh, într-o direcție foarte bună. Deci sunt multe elemente pozitive, vă suntem recunoscători pentru uh, graba și seriozitatea cu care Parlamentul tratează acest dosar. Pentru noi este un dosar prioritar, vrem să fie adoptat în legislatura actuală și apreciem uh, eforturile dumneavoastră, în special ale raportorului uh, pe această temă. Deci vă stăm la dispoziție pentru a vă ajuta vota în orice sens. Mulțumesc, raportoarea. Mulțumesc, domnule eh, președinte, mulțumesc tuturor care au contribuit la această dezbatere, pentru că acum, cu toate amendamentele pe care le avem în față, dezbaterea ajunge la un nivel eh, diferit față de dezbaterile anterioare. Apreciez observațiile făcute de colegi, unele foarte, care mă susțin foarte mult, altele care nu uh, sunt uh, atât de aproape de poziția mea cum aș dori, dar putem ajunge la compromisuri. Vreau doar să clarific anumite aspecte. Nu vreau ca colegii să cadă în capcana în care încearcă să reîmpingă producătorii de uh, dispozitive medicale. Uh, Uh, aceștia spun că orice alt sistem uh, ar uh, prelungi perioada de testare a dispozitivelor și că pacienții ar avea de suferit. Un producător a descris într-un mod emoționant o bătrânică care nu putea să aibă dispozitivul de care avea nevoie. Dar trebuie să vorbim despre fapte, dragi colegi. Propunerea comisiei pe care o discutăm aici vrea rezultate în ceea ce privește accesul la piață uh, și duce la o perioadă de aproximativ șapte luni. Deci, din partea Comisiei avem șapte luni. Procedura prevăzută de mine adaugă încă două luni. Ceea ce, hai să fim serioși, nu înseamnă absolut nimic. Când vedem în același timp că cele șapte luni de la Comisie nu înseamnă acces direct pe piață, pentru că majoritatea statelor membre oricum uh, trebuie să demareze negocierile cu asigurările sociale, care trebuie să plătească, să ramburseze implanturile. Și acest lucru nu se desfășoară întotdeauna în paralel și uneori durează mult mai mult. Dacă ne uităm, spre exemplu, la domeniul farmaceutic, întotdeauna există un proces de negociere mai rapid și mai ușor în ceea ce privește produsele farmaceutice care au o autorizație centralizată. Deci, ă, asta pentru că, evident, procesul este mai clar, mai transparent și toată lumea este implicată. Deci, vă rog să nu cădeți în această capcană atunci când oamenii vin să facă lobby și spun că orice nouă procedură ă, scoate produsele de pe piață și elimină avantajul concurențial al UE. Pot să vă asigur că da, ă, siguranța pacienților este o prioritate pentru mine, dar în același timp, Văd că, cred că aceste companii producătoare trebuie să lucreze într-un mod uh, competitiv și să respecte legislația europeană. Domnul Kramer a spus că nu există argumente rezonabile, ci doar credința cuiva. Și apoi a vorbit despre energie. Trebuie să spun foarte clar că atunci când a venit propunerea Comisiei, eu am spus de la bun început că această propunere nu are nicio legătură cu scandalul PIP și mm, pentru că procedura a demarat cu mult timp înainte. Poate vă amintiți că avem raportul doamnei Maliori care solicita uh, Comisiei să vină cu o nouă propunere legislativă cât mai rapid. Deci, da, a fost uh, scandalul acela, dar nu avea nicio legătură cu propunerea Comisiei. Și nu ar, chiar dacă nu ar apăra niciun fel de act criminal, trebuie să spun că starea în care ne aflăm, starea de fapt acum, uh, cu specificitatea dispozitivelor medicale, trebuie să spunem că suntem depășiți, practic, de situație. Aș fi spus de la bun început acest uh, lucru și asta nu are nicio legătură cu ce cred eu, ci cu ce pot să demonstrez, domnule Kramer. Da, poate nu fiecare organism notificat uh, nu are nevoie de un uh, medic sau un farmacist angajat permanent sau un inginer uh, în medicină, dar trebuie să poată fi capabile să clasifice aceste dispozitive de orice clasă ar fi, fără a externaliza serviciul. Pentru că nu așa ar trebui să tratăm uh, produsele. Pentru că dacă vi se pare o cale bună, atunci putem să folosim aceeași metodă și pentru produsele farmaceutice. Da, domnul Kramer a spus că nu sunt corectă fără microfon, pentru că am venit cu o imagine în alb și negru. De asta repet, pentru că a fost fără microfon. Ultimul lucru pe care îl vreau este să fiu incorrectă. Pentru că nu asta e atitudinea mea obișnuită. Am reacționat doar la observația în care ați spus că nu există argumente obiective, ci este vorba numai de păreri personale. A trebuit să reacționez la asta, pentru că eu cred că am argumente și nu este vorba despre părerea mea personală. When we speak about... Atunci când vorbim despre pacienții care își asumă responsabilitatea pentru implanturi, da, e adevărat că succesul unui implant are legătură și cu stilul de viață al pacientului. Dar pacientul nu poate să-și asume răspunderea pentru un produs pentru că dacă arăți uh, diverse tipuri de proteze unui pacient, eu am o colegă în delegație care uh, a trecut de 30 de ani și are acum un implant cocleal uh, este și are un nivel bun de înțelegere, dar dacă are, dacă arăți mai multe tipuri de implanturi, n-ar ști ce să aleagă, s-ar baza pe decizia medicului. Cred că uh, trasabilitatea este într-adevăr un element important pentru că asta ne cer și doctorii să avem un sistem de trasabilitate pentru produse și locul unde s-a efectuat operația și chirurgul care a efectuat operația, pentru că avem astfel o imagine mai clară uh, a uh, produsului respectiv. Asta ne-au cerut și Asociația Ortopezilor și alte asociații și cred că este o idee bună. Uh, le sunt recunoscătoare celor care au spus că trebuie să analizăm reprelucrarea. Au venit cu uh, amendamente. Cred că o să lucrăm în uh, linia acestor amendamente pentru a vedea ce putem face. Doamna McGuinness a spus uh, foarte clar de la început că deja există loc de compromisuri, pentru că în momentul de față nu avem uh, niște poziții foarte disparate, dar există și domenii în care trebuie să vedem dacă reușim să ajungem la un compromis. Eu cred că putem, dar uh, și aș prefera să nu intrăm într-un vot controversat, dar trebuie să ajungem la un compromis. Uh, și îi mulțumesc Comisiei care a semnalat că își poate imagina în anumite domenii uh, că se poate ajunge la un compromis. Din punctul meu de vedere, aș vrea să mergem cât mai repede cu putință și dacă mă bucur de sprijin aici, dacă putem uh, ajunge la un uh, vot mai mult sau mai puțin consensual în comisie, atunci uh, Uh, asta ar fi foarte bine, pentru că nu vreau să avem un vot controversat. Și nu vreau să avem o majoritate la limită, ci vreau să mă pun de acord cu toată lumea din uh, uh Parlament și cred că am putea uh, finaliza această procedură până la sfârșitul anului sau cel mai târziu la începutul anului viitor. Mulțumesc! Mulțumim, Dagmar Roth-Berand. Vom vota acest raport în uh, comisie. În plen este prevăzut votul în uh, septembrie. Mulțumesc uh, tuturor pentru dezbatere. Trecem acum la raportul în legătură cu acesta, raportul lui Peter Lize, dispozitivele medicale de diagnostic în vitro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru bună cooperare am avut deja unele reuniuni și cred că am avut uh, multe de învățat unii de la alții uh, și cred că putem îmbunătăți formulările. Aș dori să mă refer la câteva puncte pe care le-am uh, introdus eu după discuțiile cu raportorii din umbră și cu experți. M-am referit deja la unul dintre puncte. Propunerea comisiei prevede solicitări foarte ridicate pentru um, prevede standarde foarte ridicate pentru um, cel responsabil cu, securita, cu siguranța angajat de către întreprinderi, studii universitare, experiență și așa mai departe. Această persoană, nu ex, acest post nu, este, nu există încă în unele state membre, este introdus prin această legislație, este foarte bine că se întâmplă asta, însă statele membre care au această persoană, nu, acest post prevăzut, nu au aceleași uh, standarde. Și cred că statele membre care au deja un nivel uh, ridicat uh, nu ar trebui să fie obligate să, să respecte un standard și mai ridicat, ci trebuie să încercăm uh, uh, măcar o armonizare astfel încât toate statele membre să aibă un anumit nivel. Mai ales pentru că în propunerea comisiei calificarea persoanei respective nu este, la, nu este foarte bine definită. O firmă care se creează o nouă întreprindere cu o idee bună uh, nu se poate ca cei care o controlează să fie mai puțin calificați decât uh, cei din firma respectivă. Am depus de asemenea amendamente referitor la așa numitul batch testing și anume uh, verificarea uh, de rutină a eșantioanelor la clasa D. Este ceva ce se face deja în, uh, în multe state membre, dar nu este prevăzut în propunerea comisiei. Au existat diferite interpretări aici și cred că ar trebui să avem o reglementare unitară. Numai la teste de risc ridicat, la clasa D. Avem uh, noi amenda avem amendamente din partea colegilor care se referă la armonizarea sistemelor de autentificare. De exemplu, cum uh, uh, de exemplu, farmaciile care oferă uh, dispozitive de diagnostic în vitro oferă și alte medicamente. Și avem un sistem de trasabilitate și poate că ar fi bine să avem același uh, sistem, astfel încât uh, farmaciile să, trebuie, să trebuiască să cumpere un singur scanner și nu mai multe. Amendamentele în ceea ce privește mm, acordul uh, în urma acordul informat al pacientului au fost uh, îmbunătățite. Cred că a fost uh, foarte util acest, această cooperare. Există colegi care au foarte multă experiență în domeniul uh, genetic și am descris mai clar ce considerăm noi uh, a fi un bun standard minim. Bineînțeles, statele membre trebuie să aibă posibilitatea să uh, meargă dincolo de aceste standarde minime dacă consideră că este necesar, dar ar trebui să existe o consiliere specializată pentru pacienți care se supun unei analize ADN dacă aceste teste uh, fac unele previziuni pentru viitor. Am făcut o diferențiere în uh, formulare la teste care nu mai uh, um, confirmă un diagnostic existent. Pentru asta nu este nevoie de o consultare specializată, dar dacă, de exemplu, este vorba de o boală genetică ce ar putea să aibă efecte asupra uh, copiilor, asupra urmașilor acestor persoane ar trebui să existe o um, specializare. Același lucru este valabil pentru diagnosticul companion, unde trebuie să fie pus, impuse standarde diferite. De exemplu, dacă un tânăr de 18 ani uh, îi se spune că mai târziu în viață va avea de suferit de o boală um, pe care, care nu poate fi nici prevenită, nici tratată. În ceea ce privește expertiza oferită de către un institut uh, în pregătirea acestui raport, uh, acesta spune că avem temeiul juridic și suntem poate chiar obligați să prevedem anumite reglementări pentru că um, în Carta Drepturilor Omului uh, este prevăzut acordul prealabil în urma unei bune informări. Oricum, cu colegii suntem într-un uh, dialog foarte constructiv. Rebecca Taylor s-a ocupat foarte mult de subiectul uh, testelor interne și cred că suntem, cred că avem o bază bună pentru un viitor uh, compromis. Nu dorim să se facă teste la, mm, în mod arbitrar, fără niciun fel de autorizație. Teste care sunt oferite comercial. Dar dacă nu există teste, um, de exemplu, la boli infecțioase uh, grave, trebuie să avem această uh, derogare, această excepție și textul Rebecca Taylor prevede asta. Singura propunere pe care o am eu este să uh, luăm prevederile din anexa 1 și să le impunem și spitalelor dar nu și, ce, dar nu și celelalte reguli. Alda Susa, raportoarea GUE, a propus multe amendamente, printre altele o propunere care definește produsele inovatoare în uh, uh, domeniul diagnosticului in vitro și uh, le clasifică direct în clasa D. Am analizat această pro, po, o posibilitate, până acum nu sunt convins, trebuie să vedem care este propunerea, com eh, poziția comisiei, oare noutatea este în sine un astfel de risc care să impună clasarea la cel mai mare nivel de risc? Apoi, diagnosticul companion, și anume în cadrul unei medicine, în cadrul, într-un cadru personalizat. Bineînțeles, aici și uh, Agenția Europeană a Medicamentului trebuie să fie implicată Aici există un amendament care prevede că Agenția Medicamentului ar trebui să fie implicată în uh, stabilirea standardelor. Va trebui să discutăm despre asta. Încă două puncte și ajung la final. Transparența și problema Comisiei de Etică la testele clinice și la testele de performanță clinică, așa cum uh, sunt ele uh, prevăzute în acest document. Acest uh, subiect ne va preocupa și în această după-amiază când votăm, în, această după-amiază, raportul Vilmet. Eu uh, susțin ideea unei transparențe cât mai mari. Pacienții au dreptul să afle ce se întâmplă și cât de sigure sunt produsele. A, transparența totală se pune, bineînțeles, problema protecției datelor cu caracter personal și a drepturilor de proprietate intelectuală. Și cred că am găsit o bună abordare cu colegii de a rezolva această problemă. În ceea ce privește Comisia de Etică, încă mai caut compromisul. Uh, eu am propus altceva. Eu cred că um, Comisia de Etică trebuie să fie, să fie de acord într-un mod formal și apoi trebuie să găsim un uh, mod lipsit de birocrație pentru a, a, această confirmare. Dar în cazul unui vot negativ, unui aviz negativ din, din cazul unei comisiei etice, mi s-ar părea în, cazul, în acest caz, cred că ceea ce este prevăzut acum nu este suficient și trebuie să mai discutăm, să mai negociem. Poziția mea cu care intru în negociere este că ar trebui să avem un aviz pozitiv din partea Comisiei de Etică Uh, mai ales la studii clinice care aduc un risc pentru pacient. Mulțumesc, Peter Lize, spune președintele. Uh, urez bun venit uh, unor reprezentanți din Renania de Nord-Vestfalia. Bun venit în Comisia de Mediu. Trecem la dezbatere. Raportoarea din umbră, Dagmarot Berand, are cuvântul. Mulțumesc, Matias. Mulțumesc, uh, domnule Lize. Cred că este un raport foarte bun și cred, sau sper cel puțin, că putem ajunge la un uh, bun rezultat. Am depus o serie de amendamente care sunt similare cu alte amendamente pe care le-am depus și la propriul meu raport referitor la accesul la piață pentru clasa D, clasa cu, uh, cea mai, cu cel mai ridicat risc. Sunt convinsă că um, în acest caz comi propunerea comisiei este mult mai bună decât uh, cea pentru raportul meu. Clasificarea mi se pare bună. Um, mai sunt și alte părți care sunt foarte reușite. Sunt de acord cu domnul Lize că problema intrării în vigoare și a uh, Uh, programului trebuie să fie revizuită uh, și că trebuie ca timpul să fie mai scurt. Domnul Lize a propus și alte amendamente care se referă și mai ales la cum abordăm uh, produsele de clasă D și unele produse de clasă C. Asta corespunde și cu ceea ce a spus întotdeauna că autotestarea uh, trebuie să fie tratată cu prudență pentru unele teste. Trebuie să se facă o diferență între dacă cineva dorește să constate printr-un test dacă, uh, de exemplu, Uh, are loc, dacă este vorba de o sarcină sau dacă glicemia este prea ridicată sau dacă este vorba de un început de infecție urinară, uh, este ceva foarte diferit de un test uh, de trizomie, de exemplu, sau forme de diagnostic companion. Domnul Lize propune ca unele dintre aceste teste să fie date numai cu prescripție medicală mi, se pare o idee foarte bună pentru că tocmai ceea ce prevede dumnealui asigură că există o, o acompaniere din partea unui medic pentru aceste teste. Domnul Liza a mai prevăzut și alte amendamente care prevăd consiliere în anumite situații și la majoritatea dintre aceste amendamente mi se par idei foarte bune. Mai trebuie să mai um, analizez mai îndeaproape unele dintre amendamente, amendamentul 5, de exemplu, 5 sau 7, mm, trebuie să mă, trebuie să mă mai uit peste el. Ce este important pentru mine este că a făcut referire la faptul că trebuie să existe un acord uh, informat Mm, care este foarte important pentru mine și la uh, studiile clinice și eu sper că la mm, raportul domnului Lize, care se ocupă de o mm, categorie foarte delicată, foarte sensibilă a, a produselor medicale, uh, cred și sunt convinsă că putem ajunge la compromisuri și cred că vom putea și avea un vot bun în această după amiază. Mulțumesc și acum Rebecca Tyler. thank you, Chair. Um, I will quick... Mulțumesc, domnule președinte. O să vă spun care sunt intențiile din amendamentele pe care le-am propus uh, în ceea ce privește transparența. Este foarte important uh, să legislația să fie transparentă și axată asupra pacienților pacienții trebuie să primească informațiile de care au nevoie. Am câteva amendamente clarificarea faptului că uh, aceste uh, studii referitoare la performanța clinică vor fi incluse în ceea ce privește siguranța pacienților și alte măsuri de uh, transparență pe care le-am introdus. Uh, datele trebuie să fie uh, publicate prin uh, Banca Europeană de Date. Sunt informații care trebuie uh, manipulate cu uh, grijă, manevrate cu grijă. Uh, Trebuie să fie uh, identificate problemele cât mai rapid în urma furnizării acestor uh, informații. În ceea ce privește guvernanța, am încercat uh, să văd cum putem să abordăm problema sistem, organismelor notificate. Există o serie de schimbări care trebuie făcute pentru a înăspri regulile și pentru a spori încrederea în sistem Grupul de coordonare uh, privind dispozitivele uh, medicale trebuie să supravegheze mai ales organismele notificate uh, care nu îndeplinesc standardele. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că modificările substanțiale care au fost propuse uh, de comisie, uh, auditarea organismelor notificate și un sistem unic de identificare pentru a permite trasabilitatea. Acestea uh, merg dincolo de regimul actual și salutăm aceste îmbunătățiri. În ceea ce privește amendamentele depuse de colegi, sunt o serie de amendamente, uh, uh, amendamente uh, depuse de doamna Tagmarok Bern, care sunt, vor fi acceptate de către comisie, sunt referitoare la transparență. Producătorii trebuie să informeze autoritățile dacă uh, solicită uh, o astfel de certificare. În ceea ce privește scutirile in-house uh, pe care le-a menționat raportorul, domnul Lize, apreciez faptul că raportorul și raportorii din umbră au susținut abordarea pe care am propus-o și au uh, recunoscut necesitatea de a avea acest consimțământ uh, public. Amendamentul 138, 141, 142 împreună cu Linda McEwen oferă o cale de mijloc care ne oferă o serie de opțiuni cu care putem să lucrăm. Mulțumesc! Mulțumim, uh, doamnei Taylor. Doamna Auken. Eh, Jeg har øh, et par kommentarer. Først og Mulțumesc. Am câteva comentarii. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc lui Peter Lize pentru cooperarea excelentă de care am beneficiat și să mulțumesc celorlalți colegi pentru propunerea de amendament. Am câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește autotestele. Mă îngrijorează puțin uh, că nimeni nu a subliniat uh, acest domeniu important. Dacă, de pildă, ai un uh, test uh, HIV negativ, consecințele pot să fie serioase. Sau luarea sau măsurarea tensiunii Sigur că dacă aceste rezultate nu sunt corecte, ele pot să ducă la riscuri și complicații în tratamentele ulterioare, pentru că uh, testele se bazează pe rezultate eronate sau nu întotdeauna rezultatele sunt fiabile. Sunt uh, uh, teste care par să fie inofensive, uh, cele pentru măsurarea uh, glicemiei de pildă, însă există implicații serioase și trebuie să le avem în vedere am un amendament în uh, ceea ce privește uh, consilierea atunci când este vorba de autotestare. În uh, ceea ce privește testele in-house, sunt mulțumită de amendamentele propuse. Putem să construim pe baza acestora însă acestea nu trebuie să fie în detrimentul siguranței pacienților. Nu trebuie să introducem verigi în legislație care să permită oamenilor să introducă produse cu risc înalt în baza acestei excepții. Acum, în ceea ce privește autorizarea, nu mulți dintre noi sunt de acord în legătură cu modul în care trebuie să procedăm. Însă este nevoie de un control strict înainte ca produsele care prezintă un risc ridicat uh, să fie uh, puse pe piață. Pentru că nu pacienții, nu consumatorii trebuie să uh, plătească prețul acesta, ci producătorii. Acum, în ceea ce privește studiile clinice la care s-a referit Peter Lise, sunt uh, foarte încântată de uh, amendamentul propus de Dagmar. Trebuie să uh, construim pe baza acestui amendament pentru că duce la o creștere a securității pentru pacienți și nu trebuie să cedăm acum ieri atunci când industria farmaceutică din Danemarca, reprezentanții uh, s-au adresat tuturor, nu voci nouă. S-a cerut uh, mai multă transparență. Totul este transparență, este o minciună. E o minciună sfruntată. Și atunci, la ceea ce s-au referit, atunci nu au vorbit despre transparență, nu era vorba de transparență, ci lor proprii. Norvegia a fost mai tăcută ieri și astăzi, însă uh, e o mare afacere aici. Uh, și am uh, vorbit în engleză, pentru că germana mea nu este tocmai bună, am vorbit și vorbesc în engleză pentru a mă asigura că atunci când cereți exemple concrete de interes economic legitim, este important ca aceste interese să nu fie mai presus de sănătatea uh, pacienților. Nu au putut să dea un, ex, un singur exemplu concret. Pretind că e vorba de interese comerciale și mai mulți uh, parlamentari au uh, cerut să se dea exemple, dar când le-am spus, dați un exemplu concret, n-au dat un răspuns, n-au putut să dea un răspuns. Și cred că trebuie să avem în vedere acest lucru, pentru că speră că sunt atât de puternici încât în această după-amiază interesul lor va avea întâietate. Dar interesele lor nu sunt legitime, pot să vă spun cu siguranță a fost un răspuns și îi mulțumesc din nou lui Dagmar pentru că a fost uh, cât se poate de clară uh, în raportul uh, său cu privire la acest aspect și sper că votul nostru va fi un motiv, votul nostru de în această după va fi un motiv de mândrie. Mulțumim foarte mult. Cu colegul Cabernoch acum. Děkuji. Mulțumesc. Dat fiind uh, contextul și legătura cu directiva privind dispozitivele medicale, aș vrea să reamintesc revizuirea competențelor uh, Comisiei și simplificarea cerințelor lingvistice pentru textele administrative. Sunt propuneri care sunt oarecum simetrice și așa stau lucrurile pentru ambele instrumente juridice. Posibilitatea de a exclude din uh, definiția dispozitivelor medicale in vitro pe acele care nu au un efect direct uh, asupra funcționării dispozitivului medical și, de asemenea, uh, autorizarea prealabilă punerii pe piață, acestea au creat uh, situații dificile atunci când trebuie să hotărâm în ce măsură am putea să uh, evităm ambiția de a reglementa lucrurile prin această normă, de a reglementa producția, distribuția și utilizarea uh, dispozitivelor medicale in vitro și nu uh, îngrijirile, îngrijirile uh, medicale. Uh, reprezentanta GUE, uh, doamna Susa. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc lui Peter Lise, nu numai pentru raportul său, sunt de acord și nu sunt de acord cu unele părți ale acestui raport. Cred că Domnul Lize a încercat încă de timpuriu să deschidă dialogul cu diferite, diferiții raportori din uh, umbră. Aș vrea să spun că sunt de acord cu multe din uh, problemele, aspectele pe care Peter Lise le-a inclus în raport, de exemplu, cele referitoare la uh, testele uh, genetice, uh, un punct uh, extrem de important. Studiile clinice uh, în uh, ceea ce privește dispozitivele in vitro, care au o prioritate pentru că ele sunt importante și formează o parte semnificativă a raportului și o să votăm uh, asupra acestui dosar și asupra unui alt dosar în această după-amiază. Faptul că acest regulament nu include, nu acoperă dispozitivele utilizate in-house sau testările in-house sau testele de laborator, acest uh, uh lucru este o problemă delicată. Însă trebuie să fim atenți, așa cum s-a spus ca aceasta să nu presupună sau să ducă la tranzacții comerciale. Aceasta se întâmplă cu testele genetice uh, pentru boli uh, rare. Aceste uh, teste se fac în laboratoare excelente și nu sunt uh, plasate pe piață, nu pot fi uh, comercializate, se fac pur și simplu in-house. Amendamentele depuse de mine și de grupul meu am uh, încercat ideea de a promova ideea clarificării unor definiții, mai ales atunci când este vorba de validitatea și autoritatea clinică și sensibilitatea acestor uh, teste. Nu cred că definițiile inițiale sunt suficient de clare. În același timp, clasa C de dispozitive trebuie să fie considerată o clasă cu risc înalt. Suntem pentru autorizarea uh, prealabilă punerii pe piață, nu văd niciun motiv pentru care am proceda altfel decât procedăm în cazul dispozitivelor medicale. Cred că lucrurile trebuie făcute în paralel. Știu că este un lucru total diferit de a implanta un dispozitiv medic în corpul uman față de diagnosticul uh, in vitro însă și acest diagnostic uh, are efecte asupra sănătății uh, pacientului. De aceea trebuie să ne asigurăm că există o garanție în ceea ce privește calitatea acestor uh, dispozitive și trebuie să fie o garanție fermă. Cred că o să ne oprim aici pentru moment. Cred că avem încă multe de făcut, însă sunt puncte care sunt uh, comune celor două dosare pe care le discutăm astăzi. Bach. Da. Mulțumesc. Două persoane mai sunt înscrise la cuvânt, doamna Rosbach și doamna McGuinness. Mai dorește cineva să intervină? Am uitat pe cineva, se pare că nu este cazul. Ana Rosbach acum. Formand, jeg skal nok prøve på ikke at blive alt for teknisk og være kortfattet. Mulțumesc. O să încerc să nu intru în detalii mult prea tehnice. Mulțumesc, Peter Lise, pentru un raport uh, excelent. Uh, și raportul lui Dagmar a fost la fel de bun. Sunt de acord uh, cu ce a spus doamna Aucan în ceea ce privește autotestarea. Nu trebuie să facem asemenea teste atunci când nu suntem experți. Desigur, este ușor uh, să obții uh, produse de testare dubioase pe internet din toate colțurile lumii. Am propus amendamentul 144. Sunt coautor, însă am o problemă cu partea a patra a amendamentului 144. Nu știu dacă nu am creat cumva o verigă uh, aici prin care se pot evita lucrurile. Mă gândesc aici la viitoarele mămici uh, care sunt minore, 14, 15, 16 ani. Dacă sunt supuse unui test genetic, cine va decide, ele sau părinții lor, dacă există o problemă? Este vorba de o verigă, o portiță de scăpare sau poate că exagerez eu? Președintele. Mulțumesc, doamne Rosberg. Acum, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la același amendament 144 și să îi susțin intențiile, pentru că testarea genetică și capacitatea de a da rezultate oamenilor trebuie să fie sub control, astfel încât uh, să se informeze înainte de utilizarea uh, dispozitivelor, consilierea genetică este foarte importantă și mai ales când e vorba de minori. Doamna Rospach a ridicat în discuție un lucru important. Poate că trebuie să ne gândim mai bine la acest aspect. Nu știu dacă am privit lucrurile ca o portiță de schimbare, este vorba poate de o provocare. Cum putem să abordăm această chestiune atunci când sunt implicați uh, minorii? Pentru că atunci trebuie să fim foarte atenți la testarea genetică, mai ales dacă sunt descoperite probleme fără soluție. Și cred că pentru noi toți este o provocare uh, atunci când uh, vorbim de capacitatea tehnologiile de a previziona rezultate pe planul sănătății. 144 ca amendament este bine conceput pentru a aborda această chestiune, uh, fără să țin cont de uh, comentariile doamnei Rospach în legătură cu minorele uh, însărcinate. Însă, cred că acest amendament este important și ultimul alineat al acestuia este foarte semnificativ. Statele membre care vor să meargă dincolo de această dispoziție pot să facă acest lucru și cred că asta este un aspect important Președintele. Mulțumesc, dau acum cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, Uh, onoraților uh, eurodeputați pentru această dezbatere fructoasă. Uh, din nou aflăm mai multe în legătură cu amendamentele care au fost propuse și acest lucru ne va ajuta pe noi și pe Parlamentul European să încheiem acest exercițiu. În ceea ce vește autorizarea prealabilă punerii pe piață, am discutat care este poziția Comisiei Europene și în contextul raportului anterior, dar așa încât nu o să repet poziția Comisiei. Înțelegem că unul dintre cele mai importante elemente îl constituie utilizarea uh, acestor dispozitive in vitro pentru testele prospective. Uh, aceasta trebuie să fie uh, precedată de informații uh, complete date pacienților pentru ca acest pacient să ia o hotărâre uh, în cunoștință de cauză. Este o chestiune care ține de siguranță, uh, Uh, și suntem gata să ne gândim cum putem să îmbunătățim uh, lucrurile în această privință. Nu este vorba numai de siguranța produsului care trebuie asigurată, ci și contextul în care este utilizat și administrat produsul. Suntem uh, gata să contribuim la discuțiile tehnice în această privință sunt uh, alte chestiuni care sunt uh, complexe din punctul de vedere juridic. Așa cum înțelegem, uh, punctul de plecare uh, al acestor amendamente, uh, cererea de rețetă atunci când e vorba de anumite tipuri este important pentru că e vorba de principiul uh, subsidiarității. Uh, statele membre au competențe în acest sens, de aceea este mai greu să se ajungă la o soluție. Vedem care este beneficiul unor propuneri care au fost menționate de eurodeputați și o să dăm câteva exemple. Ele nu sunt exhaustive în oricum, de pildă cum să îmbunătățim accesul la informații în ceea ce privește uh, studiile cu privire la performanța uh, clinică. Este o idee care este benefică în multe propuneri, mai mare implicare a grupurilor uh, interesate, a grupului de coordonare privind dispozitivele medicale, necesitatea compatibilității unui element de identificare unic cu alte instrumente de trasabilitate și sperăm că vom putea să mai uh, dezvoltăm lucrurile și în ceea ce privește Comisia uh, Etică. Dorim să mergem în direcția care a fost uh, propusă în amendamente. Cred că aceste amendamente și ceea ce am spus sunt utile. Sperăm să lucrăm în continuare pentru a ajunge la un consens amplu în viitorul apropiat. Berichterstatter. Mulțumesc Comisiei. Acum, la final, are cuvântul raportorul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, colegilor pentru comentarii și observații. În ceea ce privește autotestarea, vă propun următoarea linie și am să o clarific. Dagmar, Rotberand a spus că există diferențe. Dacă crezi că poate ai o infecție urinară și mergi la farmacie să vezi dacă ai ceva, pentru a vedea întâi dacă ai ceva pentru ca apoi să mergi la medic, este ceva diferit de un diagnostic care ar putea să-ți dea peste cap toată viața. De aceea considerăm că ar fi bine să existe standarde foarte stricte la aceste teste care pot fi utilizate de persoane. Um, Totuși, situația este diferi diferită. Când un, paci un pacient uh, se testează singur, uh, trebuie să ne și asigurăm că acest test funcționează foarte bine, pentru că un medic uh, folosește mai multe um, elemente pentru a face un diagnostic, pentru a ajunge la un diagnostic. Dar nu aș vrea să interzicem complet uh, autotestele. De asemenea, în general am căzut de acord că cele din clasa D ar intra în, uh, în, uh, în, acest, uh, în obligativitate de a oferi, de a prevedea o, o prescripție medicală, dar acum Comisia ne spune că este vorba de subsidiaritate. Dacă este vorba de asta, trebuie să vedem din punct de vedere politic cum stau situația. Știu că în anumite state membre, de exemplu, pentru anumite grupuri de risc în ceea ce privește HIV, se pot oferi teste uh, HIV fără prescripție medicală. Și aici se poate prevedea o derogare în, cazul, în cadrul subsidiarității. Însă, în general, este vorba de um, situații destul de grave pe care um, doresc să le aduc în negocierile cu Consiliul, de exemplu amendamentul 111 și așa mai departe. În ceea ce privește transparența, doamnă Aucan, dacă industria spune că nu este nicio problemă cu transparența, nu are dreptate. Eu, în calitate, am, uh, în calitate de medic personal, am trăit uh, situația uh, biox situația cu medicamentul Viox, care uh, era oferit pe piață spunându-se că este un medicament împotriva dule, durerii fără efecte secundare. Și știm acum că testele, studiile clinice nu au fost transparente și că dacă ar fi fost transparente, uh, produsul nu ar fi ajuns niciodată pe piață. Deci este nevoie de mai multă transparență. Și de aceea sunt uh, de acord uh, și cu ce se propune în uh, raportul referitor la studiile clinice, că trebuie să se uh, publice uh, rezultatele acestor studii. Dacă, și raportul studiilor clinice trebuie să fie publicat chiar dacă produsul nu are voie să fie pus pe piață, dacă nu este autorizat. Însă trebuie să vedem ce facem cu uh, secretul comercial și cu uh, datele personale ale pacienților. După cum știți, uh, la Curtea Europeană de Justiție, mari întreprinderi farmaceutice au putut obține datele de la întreprinderile mai mici. Și întreprinderile mai mici au vrut să se protejeze în acest sens. Și trebuie să luăm în considerare aceste întreprinderi mai mici. Este un subiect care trebuie diferențiat. Doresc mai multă transparență ca și până acum, însă transparența totală uh, ar trebui să se lovească totuși de anumite limite. În ceea ce privește amendamentul 144 și cele pe același subiect, mulțumesc pentru sprijinul acordat de către colegi. Cazul menționat de către Ana Rosbach este un punct în care cred că trebuie să lăsăm spațiu de manevră legislației naționale. Bineînțeles că un minor care trebuie să suporte consecințele testului trebuie să fie cel care decide dacă dorește să facă acest test sau nu și trebuie să uh, primească consilierea necesară. Însă nu trebuie să intrăm prea mult în uh, domeniul legislației naționale, pentru că cu siguranță există legislații uh, în acest uh, sens. Nu doresc să impunem statelor membre lucruri pe care nu le aveau în uh, practica lor. Cel care are de decis, care are de luat decizia trebuie să fie informat, asta este clar. Și de asemenea sprijin ceea ce a spus Merritt McGuinness la amendamentul 144, punctul 7 este foarte important, trebuie să comunicăm acest lucru, nu trebuie să aibă loc o uh, Uh, armonizare totală, trebuie să existe unele, state, unele standarde minime după care să se poată orienta statele membre și pe care să le poată depăși în anumite situații. Există și un amendament din partea Aniei Weisgerber pe un subiect uh, pe care eu îl văd într-un mod foarte pozitiv, dar cred că mai e un punct pe care trebuie să-l lăsăm la latitudinea statelor membre, poate îl includem într-un considerent. La final, în ceea ce privește procedura, cred că nu trebuie să tergiversăm în mod uh, uh, nenecesar uh, procedura, dar este un subiect important. Cu raportorii din umbră am fost de acord că după votul din comisie dorim un vot în plen, însă vrem să amânăm votul final astfel încât să intrăm în negocieri cu Consiliu. Este o procedură pe care nu o folosim foarte des în uh, comisia aceasta. Fie facem uh, acord în primă lectură, fie trecem uh, prin întreaga procedură. Însă această procedură mm, și-a arătat rezultatele în alte comisii, permite um, unele corectări, amendamente din partea altor comisii. Um, și cred că oricum vom putea ajunge în acest an cu președinția letonă la un uh, rezultat. Dar vom avea o bază mai largă pentru negociere. Vă mulțumesc! Mulțumim, Peter Lize. Cu acesta am încheiat dezbaterea pe acest uh, subiect. Vom uh, avea raportul Roth-Berend în iulie, la fel ca și acesta, și um, septembrie 2013 este prevăzut în mod indicativ pentru votul în plen. Trecem acum Trecem la următorul punct, raportul general cu privire la RIC și revizia anumitor elemente ale RIC. Îl așteptăm pe domnul Danțet. Iată, comisia este deja prezentă. Uh, bun venit! Um, uh, Guy Wilmot și Graham Wilmot, iată, avem uh, un reprezentant al comisiei care are un nume um, similar cu un coleg de-al nostru. So, ich begrüße auch ganz herzlich Gerd Danzet hier. Da, ich urez uh, bun venit uh, domnului Danzet, um, director executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice de la Helsinki. Putem să începem. Va începe comisia cu o prezentare a raportului general, apoi vom avea o dezbatere și apoi um, Vom avea prezentarea domnului Danset, o discuție și apoi voi da uh, cuvântul colegilor din Parlament, uh, domnului Lamasur, printre altele. Bun venit! vom da cuvântul reprezentantei noastre la uh, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, ECA. Deci am să dau cuvântul reprezentantului sau reprezentantei Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun lucrurile în context uh, înainte de a intra în detaliile revizuirii uh, RICI. Comisia a făcut uh, propuneri către Parlament și, statelor, și către statele membre pentru programul de acțiune uh, pentru mediu în uh, numărul 7, pentru un mediu netoxic și rich este o parte esențială a acestui program numărul 7. Am subliniat în acest context necesitatea de a întreprinde acțiuni uh, ulterioare în ceea ce privește amestecurilor de produse chimice. Deci, uh, obiectivul general al lui RICI este să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății și a mediului. Uh, este o piesă centrală pentru asigurarea unui mediu netoxic și revizuirea RICI Uh, și discuția pe această temă sunt cât se poate de oportune. Principala concluzie este că RICI funcționează, că uh, ea uh, îndeplinește obiectivele pe care ni le-am propus Sigur, nu în totalitate, de aceea am și propus uh, o serie de îmbunătățiri și uh, de aspecte practice, însă în esență putem să spunem că funcționează și aceasta este concluzia principală a acestei analize. Am vrut să vedem dacă există suprapuneri sau uh, Uh, decalaje în cadrul juridic privind uh, substanțele, produsele chimice. Nu am descoperit așa ceva în mare, însă considerăm că este important uh, să oferim oamenilor și întreprinderilor securitatea și predictibilitatea unui mediu. De aceea nu propunem să facem amendamente la principalele dispoziții ale regulamentului RICI Uh, există loc de mai bine și poate că o să subliniez trei. Primul se referă la termenul de înregistrare în 2010. În general vorbind, considerăm că lucrurile au fost un succes, am respectat uh, termenul și am oferit o serie de dosare care au fost depuse. Însă considerăm că este nevoie de îmbunătățiri în calitatea dosarelor care sunt prezentate de uh, industria de profil și Agenția Europeană uh, pentru Produse Chimice, ECA, a uh, raportat o serie de cazuri care nu sunt în conformitate cu regulamentul. De aceea considerăm că putem să adoptăm o serie de măsuri practice pentru a veni în întâmpinarea problemei calității, mai ales atunci când este vorba de identificarea mai precisă a substanțelor uh, care sunt analizate și să venim cu o analiză științifică de suport mai bună. Sunt chestiuni legate de asemenea și de substanțe care sunt uh, prezentate a fi uh, substanțe intermediar și ne întrebăm dacă sunt într-adevăr așa ceva. În uh, următoarele zile, la sfârșitul lunii, este un alt termen de uh, înregistrare și lucrăm împreună cu ECA în încercarea de a îmbunătăți identificarea precisă a substanțelor. A, a doua zonă unde se pot face îmbunătățiri uh, este vorba de uh, substanțele care prezintă uh, motive de îngrijare deosebite și problema de autorizare. Uh, trebuie să stimulăm înlocuirea acestor substanțe cu unele mai sigure și încep să apară o serie de indicii că lista candidaților duce la acțiuni timpurii pentru înlocuirea unor substanțe chimice și a stimulat uh, cererea pentru uh, utilizatorii Uh, acestor uh, substanțe și se fac progrese. Avem 138 de substanțe care prezintă îngrijorare deosebită pe lista de candidaților și 22 pe lista de autorizare. Uh, statele membre și ECA lucrează strâns împreună pentru a dezvolta aceste uh, uh, liste și colegul meu, domnul Wilmot, se va referi la uh, propunerile noastre în foaia de parcurs. O a treia zonă unde se pot aduce îmbunătățiri este legată de faptul dacă sau nu reușim uh, să uh, eliminăm obstacolele din uh, piața unică. A fost unul dintre obiectivele regulamentului RICH și există dovezi că statele membre sunt descurajate de a lua um, măsuri pe plan intern și aici cred că s-ar putea face progrese în continuare. Au fost niște rezultate care au fost înregistrate. Suntem uh, conștienți de chestiunea rentabilității dispozițiilor RICI, mai ales atunci uh, când uh, este vorba de uh, IMM-uri și utilizatorii uh, în aval am lucrat cu agenția și cu statele membre pentru a încerca uh, să uh, conștientizăm mai mult uh, IMM-urile și utilizatorii în aval că există posibilități de punere în comun, de partajare a costurilor. Pe 27 iunie la Bruxelles va avea loc întâlnire și este important ca uh, să avem uh, cât mai multe uh, grupuri interesate participante la această întâlnire din iunie. Acest atelier uh, se va axa pe calitatea dosarelor de înregistrare, provocările, greutățile cu care uh, se uh, confruntă IMM-urile și rolul pe care îl au utilizatorii în aval uh, colegul meu, domnul Wilmet, va intra în detalii în legătură cu aceste probleme. Mulțumesc, domnul Wilmet. Mulțumesc foarte mult și doresc să mulțumesc Comisiei pentru posibilitatea de a vorbi astăzi despre uh, această revizuire a RIC și îmi cer scuze numele uh, vicelui uh, de la noi. Uh, pentru început o să plec de la ceea ce a spus domnul Alan. Credem că RICI funcționează. Recomandările arată efecte pozitive pentru protecția mediului și a sănătății, dar și pentru concurență și inovație. Și acum o să intru un pic mai în detaliu în ceea ce privește această analiză, mai ales uh, vizând IMM-urile. Am văzut că IMM-urile erau îngrijorate de punerea în aplicare a RICI și deja erau puternic lovite de contextul socioeconomic actual. Nu e surprinzător că erau mai vulnerabile decât companiile mari față de efectele RICI. Le este greu să înțeleagă cum să îl pună în aplicare și cum să uh, absorbă costurile asociate cu RICI. Mai mult, multe companii nu erau pe deplin conștiente care, le, care sunt uh, responsabilitățile care le revin în conformitate cu RICI. Mai mult, Rezultatele studiului Top Ten făcut de comisie în urmă cu câteva luni a arătat că uh, IMM-urile consideră că, IMM, uh, că RICI reprezintă una dintre cele mai uh, împovărătoare acte legislative existente. Și atunci am încercat să uh, Uh, discutăm cu IMM-urile și vom încerca să le transmitem uh, informații legate de obligațiile pe care le au. O să încercăm să-i sprijinim să îndeplinească aceste obligații. Și deja am făcut un prim pas în acest sens. Am redus și mai mult uh, taxele pe care IMM-urile trebuie să le plătească. Reducerile pot ajunge chiar la 95% pentru micro-întreprinderi. Și aceste companii plătesc uh, taxele astăzi pentru că avem un termen limită pentru înregistrare la sfârșitul acestei săptămâni. Deci uh, am încercat să eliminăm această povară a taxelor, dar uh, mai putem face multe pentru IMM-uri. Vrem să îmbunătățim liniile directoare existente. Vrem ca acestea să fie mai prietenoase cu IMM-urile și am subliniat câteva aspecte în acest sens care să Ajută IMM-urile să uh, facă față sistemului de schimb de informații în ceea ce privește substanțele menționate în RICI, de asemenea un mai bun acces la informații uh, și o uh, mai bună utilizare a sistemului. Credem că astfel putem să um, ajutăm integrarea mai bună a RICI în procesele de inovare și cercetare și putem încerca să creștem conștientizarea prin rețele, prin uh, rețelele naționale sau prin uh, punctele de contact naționale. Tot în contextul revizuirii vreau să vă vorbesc despre ECA. Credem că ECA a făcut o treabă bună și aș vrea să subliniez rolul central jucat de ECA în gestionarea tehnică și administrativă a RICI. Rolul, mai ales în evaluarea dosarelor, este foarte bun pentru îmbunătățirea uh, calității dosarelor și pentru promovarea siguranței substanțelor chimice. Sunt sigur că vor merge în aceeași direcție și uh, Uh, se vor concentra pe o mai bună eficiență și pe o mai bună angajare cu statele membre și cu actorii implicați. Uh, în încheiere aș dori să spun câte ceva despre foaia de parcurs în ceea ce privește identificarea produselor uh, de mare risc. În 2010, comisarul Potocnic și vicepreședintele Iani Uh, au uh, încercat să aibă această listă uh, de substanțe candidate de 130 și 8 de uh, substanțe până la sfârșitul anului trecut. Am atins acest obiectiv. Este o sarcină comună între statele membre, com, uh, Comisie și ECA. Acum vrem ca toate substanțele cu risc să fie adăugate pe listă până în 2020. Pentru a face asta, împreună cu ECA și cu statele membre, uh, am uh, făcut această foaie de parcurs pe care am discutat-o deja cu statele membre și le-am uh, prezentat-o la Consiliul de Mediu și Competitivitate. Ne-am bucurat de sprijin din partea lor în ceea ce privește țelurile și obiectivele acestei foi de parcurs, dar acum trebuie să ne suflecăm mânecile și să trecem la treabă. Mai întâi trebuie să ne uităm la substanțele mai puțin cunoscute și mai puțin reglementate, care se împart în trei gruperi în, în primul rând, substanțele carcinogene și mutagene, în al doilea rând, uh, substanțele care au un efect toxic cumulativ și uh, cele care au uh, un, un um, nivel crescut de toxicitate, apoi substanțele care afectează sistemul endocrin și așa mai departe. Aceste substanțe sunt cele mai îngrijorătoare pentru că acestea au um, efecte irreversibile asupra sănătății umane. Vom folosi toate informațiile pe care le avem legat de proprietățile și utilizările lor pentru a hotări, hotărâ um, cum ar trebui ele reglementate, fie în fie în alt uh, act legislativ. Fără de parcurs uh, arată ce trebuie să facă toți actorii implicați pentru a se ocupa de toate aceste substanțe până în 2020. Se pare că sunt obsedat de această foaie de parcurs. În primul rând, vreau să vă spun că a existat un atelier de lucru organizat de ECA în 2013, acolo unde am vorbit cu statele membre și ECA care ar fi pașii de urmat. Există mai multe ateliere planificate și deja um, munca a început. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim Comisiei. Începem acum cu coordonatorii. Întâi are cuvântul Richard Zeber, numele PP. Te rog, Richard. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută. Cred că mm, prin RIC am reușit să avem, să avem o legislație foarte reușită și, în principiu, ea funcționează. Există, bineînțeles, pe aici, pe acolo, părți mai slabe, slăbiciuni, lacune. De exemplu, organizații de mediu se plâng de calitatea datelor oferite de către întreprinderi. Se vorbește despre o treime dintre dat, din date care respectă toate criteriile RICI și majoritatea nu respectă aceste criterii și este o stare care nu poate fi tolerată. se face referire și la faptul că IMM-urile, și iată asta din nou este partea industriei, deci IMM-urile care au, trebuie să facă foarte mari eforturi și că acest regulament este orientat mai degrabă spre marea industrie. Dorim acum și Comisia dorește acum să se adreseze IMM-urilor uh, și să îmbunătățească um, liniile directoare, de ghidurile. Însă costurile um, prevăzute până în 2018 de aproximativ 2,5 miliarde, am văzut că în 2010 deja se ajunsese la 2,1 miliarde. Deci, practic, uh, costurile sunt mult mai mari pentru acest instrument decât am crezut. Al doilea punct uh, de critică este că de multe ori IMM-urile sunt lăsate singure când um, trebuie să-și completeze fișele de siguranță, de securitate pentru substanțe. Trebuie practic să aibă un, o persoană sau un departament întreg care să se ocupe de conformitatea cu RIC și acest lucru este foarte uh, scump. Deci, uh, plângerile referitoare la costuri uh, Um, se referă atât la taxe, dar și la forma uh, acestor fișe de securitate și lipsa asistenței oferite de către ECA. Trebuie să ne gândim cum putem să uh, facem ca întreg sistemul să fie mai prietenos pentru IMM-uri. Nu este vorba de o uh, scădere a standardelor, nu, trebuie, trebuie să fie vorba de un nivel înalt de standarde, dar uh, acestea să fie mai uh, ușor de folosit. Și um, uh, implicarea IMM-urilor este întotdeauna o provocare. IMM-urile um, au, se, au dificultatea că nu pot uh, să renunțe la o persoană sau două persoane din activitatea companiei pentru a le trimite la diferite cursuri uh, și workshop-uri. Deci poate că se pot prevedea anumite instrumente pentru a uh, ajunge mai ușor la aceste întreprinderi. Este una dintre marile provocări, pentru că este totuși sectorul care constituie coloana vertebrală a economiei europene. Apoi, ar trebui să încercăm să extindem RICI la toate substanțele. Știm că există din ce în ce mai multe dif, uh, dificultăți cu celelalte instrumente existente. Uh, discutăm acum regulamentul EFCAS, o parte uh, care ar putea fi acoperită de către RICI. Avem uh, suprapuneri cu dreptul în ceea ce privește deșeurile uh, și plus avem toate interpretările diferite Uh, din uh, statele membre. Ceea ce este deșeu în Germania este materie primă în Austria și așa mai departe. Poate că ar trebui să se, prevede, să se prevadă un fel de punct de contact pentru IMM-uri dacă acestea au uh, dificultăți uh, să aibă cui să se adreseze, dacă au o problemă cu uh, fișa de securitate sau cu alte proceduri. Poate că Comisia și Agenția ar putea să ia în considerare aceste lucruri. Mulțumim, Richard Zeber, Linda McEvan. Thank you. Thanks to the Commission for... Mulțumesc și mulțumesc Comisiei pentru informațiile furnizate. Cred că sunt uh, vești destul de bune în ceea ce privește atelierul de lucru, pentru că uh, companiile și ONG-urile care au luat legătura cu mine înainte de ședința de astăzi au subliniat exact ceea ce spunea domnul Zeber uh, calitatea dosarelor a fost o problemă foarte mare și problema IMM-urilor este într-adevăr una destul de mare, pentru că uh, sunt convinsă că mulți colegi au primit întrebări detaliate din partea companiilor și altor actori uh, implicați. Am întrebări mai detaliate pentru domnul Danset. În ciuda sistemului pentru IMM-uri uh, și sistemului de înregistrare a companiilor, am avut cazuri uh, în, uh, la mine în circumscripție cu companii care au fost înregistrate din greșeală, în mod prost, în primul rând pentru că au fost sfătuite prost de un consilier al care se ocupa de RICI și parțial pentru că există o confuzie generalizată în cadrul companiilor asupra modului în care ar trebui să se înregistreze. De asta aveți și un sistem de verificare a IMM-urilor ca să verificați că companiile s-au înregistrat cum trebuie și că nu s-au înregistrat cum trebuie, uh, îi uh, puneți să plătească diferența de taxe, dar apoi le solicitați și o taxă de administrare. Uh, Înțeleg că această taxă de administrare a fost înjumătățită din februarie până acum. Deci ați spus, ok, e o reducere, dar um, ce poate face o companie care uh, a plătit deja, n-ar trebui să aibă și ea o reducere a acestei taxe, pentru că e o companie care e în această situație și uh, nu pot să mă duc să le spun uh, că dacă trimiteau scrisoarea în februarie ar fi plătit doar 3.000 de euro în loc de 8.000. Apoi, una din companiile cu care discut uh, a trebuit să facă un împrumut bancar pentru a plăti diferența uh, de cost, uh, având în vedere că au fost prost sfătuiți de, proști, de proprii contabili. Uh, care ar fi posibilitățile pentru plata în rate, atât al costului suplimentar cât și a amenzilor. Știu că până în 2018 vor exista mult mai multe IMM-uri care vor uh, dori să se înregistreze și mă întreb care este sprijinul, bineînțeles mai sunt câțiva ani până atunci, dar îmi închipui din atelierele despre care ați vorbit că veți avea un sistem de sprijin pentru IMM-uri. Și acum pe o altă temă. Cum rămâne cu testarea pe animale? Pentru că nu s-a discutat încă despre asta. Ați uh, măsurat impactul acestui element? Și în ceea ce privește problema înlocuirii, substituirii, domnul Siver a vorbit despre proba, despre dovezi existente ale substituirii. Uh, când uh, o să primiți uh, dovezi suplimentare? Pentru că una din uh, plângerile sectorului este că se retrag anumite produse, dar nu sunt înlocuite cu nimic. Mulțumesc. Mulțumim. Chris Davis, acum în numele liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că unul din succesele RICI poate fi măsurat uh, prin faptul că mulți dintre noi uh, nu prea primesc corespondență legată de RICI și având în vedere ce lobby uh, am avut atunci și cât a durat acest uh, proces, aș zice că putem să ne felicităm pentru că asta demonstrează că sistemul funcționează destul de bine. Uh, problemele care mă îngrijorează pe mine au fost deja ridicate. IMM-urile, calitatea documentelor de înregistrare, complexitatea în aval. Nu știu cum uh, se face acest lucru, cum se asigură uh, concordanța. Apoi, testarea pe animale. ECA nu face suficient ca să pună în practică prevederile, dispozițiile legislative pentru a, asigura, pentru a se asigura că, există, că se dezvoltă alternative la testarea pe animale. Pe lângă asta, încă două întrebări specifice. Una plecând de la uh, ceea ce a spus Linda. Mă bucur să văd că lista uh, cu substanțele considerate de mare risc uh, se dezvoltă așa cum ați spus. Uh, Bineînțeles, ONG-urile vin la noi și spun că nu s-au introdus decât trei restricții. Bun, dar nu e obligatoriu să introduci o restricție dacă există sugestia că această restricție va apărea, compania va lua măsurile necesare pentru a preveni acest lucru. Dar poate ar fi bine să răspundeți la acuzațiile că uh, Uh, trei restricții nu par suficiente, având în vedere îngrijorările legate de utilizarea privind substanțele chimice care au fost ridicate atunci când uh, dezbăteam legislația. Apoi, uh, ați vorbit de, despre niște seminarii, dar legăturile zilnice cu reprezentanții companiilor legate de funcționarea RICI, Am primit uh, multe scrisori cu întrebări potențiale care v-ar putea fi adresate. Mi se pare că aceste întrebări ar trebui să poată fi adresate zilnic de către organizațiile de afaceri care uh, țin legătura cu dumneavoastră pentru a vedea cum pot ușura viața uh, companiilor pe care le reprezintă și cum puteți face lucrurile mai bine, cum puteți uh, să aveți o metodă mai eficientă, mai simplă și mai uh, ieftină. Cât de încrezători sunteți că atunci când o companie vine la dumneavoastră cu întrebări și solicită explicații și ajutor, reacționați într-un mod care este benefic pentru compania respectivă? Mulțumesc! Chris Davis, Mulțumim, Chris Davis. Satu Hasi, acum um, persoana noastră de contact uh, cu ECA. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. mulțumesc uh, colegilor că au venit aici. În primul rând, o scurtă observație legată de calendar. Pentru a avea toate substanțele relevante pe lista candidată până în 2020. Cred că acest calendar este uluitor de încet de lent, pentru că legislația a fost finalizată în 2006 și am vorbit despre 11 ani de tranziție și acum s-a dovedit că plănuiți să aveți 14 ani de tranziție înainte ca toate substanțele relevante să intre pe lista candidată de, de substanțe de mare risc. O perioadă destul de lungă. Și apoi am câteva întrebări legate de problema pe care am discutat-o de mai multe ori, calitatea datelor. Am auzit de la ECA că verificarea de conformitate a dosarelor a început și companiile care au trimis dosare neconforme primesc scrisori și ne-ați spus că vă gândiți serios ca în cazul în care companiile nu vin cu dosare conforme, să retrageți numerele de înregistrare. Și aș vrea să știu dacă ați făcut deja acest lucru vreunei companii până acum. Apoi, ați decis să publicați niște decizii pe care le-ați adoptat în ceea ce privește neconformitatea dosarelor. Dar în ceea ce s-a publicat se șterge numele companiei, ceea ce înseamnă că nu există niciun fel de presiune publică asupra acestor companii ca să uh, facă o treabă mai bună. V-ați gândit la publicarea numelui companiilor și la utilizarea presiunii publice ca modalitate de a obține dosare conforme? O a treia întrebare se referă la calitatea datelor. Un raport pe 5 ani, uh, emis acum 2 ani, a arătat că doar 20% din uh, dosarele pentru înregistrare au date legate de uh, substanțele carcinogene, uh, neurotoxice, mutagene și așa mai departe, ca PBT și VBVT. Acest raport se refera la dosare, dar care este procentajul de substanțe asupra cărora nu aveți încă informații detaliate? Și care sunt planurile dumneavoastră de a verifica că aceste informații se regăsesc în dosare? în dosarele celor care uh, vin să se înregistreze în acest an înainte de termenul limită, pentru că acestea sunt informații fundamentale necesare pentru clasificarea substanțelor. Vă mulțumesc! Mulțumim, Satu Hasi. Ana Rosbach acum. Er mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură foarte mult să aud de la domnul Belmat că încercăm să înțelegem impactul RICI. Dar ce poate face Comisia și Agenția pentru a se asigura că există o consecvență între ROS și RICI, astfel încât companiile să știe care este cadrul legislativ în care trebuie să opereze? Și mă întorc și la întrebarea lui Chris Davis legată de testarea pe animale. Ce face Comisia în mod activ pentru a reduce uh, utilizarea uh, testării pe animale pentru RICI? Pentru că din ce în ce mai multe alternative sunt uh, uh, disponibile și vreau să știu în ce măsură sunt utilizate aceste alternative. Aș vrea să știu de asemenea dacă există în momentul de față cazuri uh, în care substanțele ar putea să fie testate fără utilizarea animalelor, dar pentru care legislația uh, solicită în continuare testarea pe animale. Și ar vrea să știu și care este posibilitatea testării substanțelor chimice pe animalele sacrificate, spre exemplu, în loc de a utiliza animale vii. Deci, în ce măsură se poate face acest lucru? Mulțumesc! Mulțumim, Anei Rosbach. Am finalizat prima rundă, cea a coordonatorilor. Doresc să dau acum uh, posibilitatea comisiei și domnului Danset um, să răspundă la întrebări și apoi domnul Danset ne va face prezentarea sa. Vă rog, uh, comisia. Uh, Dați-mi voie să Uh, mă refer în special la testarea pe animale, pentru că mulți deputați au vorbit despre asta. Cred că există trei tipuri de subiecte aici. În primul rând, vorbim despre partajarea datelor, pentru că acesta a fost una dintre măsurile din regulament menite să înleznească uh, rezolvarea acestei probleme. Și în revizuire am uh, subliniat că, în mare, prevederile privind partajarea datelor au îndeplinit așteptările pe care le aveam în ceea ce privește bunăstarea animală și minimalizarea costurilor. Și 90% dintre dosare sunt uh, depuse la comun. A doua problemă este un domeniu uh, în care nu s-au înregistrat progresele la care ne-am fi așteptat, și anume companiile care vin cu dosare pentru a demonstra ce se întâmplă cu bunăstarea animală și, care, și a căror, ale căror informații nu sunt de suficient de bună calitate pentru a demonstra într-adevăr că există o utilizare sigură atunci când uh, există și metode alternative care nu sunt contestate științifice, științific. Mă scuzați. Uh, și tocmai din acest motiv nu putem spune că am făcut uh, progresele la care ne așteptam inițial pe marginea acestui subiect. Asta are legătură și cu calitatea informațiilor, lucru pe care l-am menționat mai devreme. Uh, și care va fi discutat uh, în atelieră și cu alte ocazii. Al treilea subiect este ce se face pentru a rezolva problema alternativelor, alternativelor la testarea uh, pe animale. Investim uh, sume foarte mari, peste 300 de milioane de euro, în programe uh, care sprijină cercetarea în privința metodelor alternative, chiar un laborator pentru metode alternative. Au existat uh, ceva progrese și um, s-au dezvoltat multe uh, metode alternative și au fost și validate la nivel internațional, ceea ce este important pentru că au fost acceptate de OCDE și de alții. Deci există uh, progrese în ceea ce privește găsirea de metode alternative. Facem toate eforturile prin programele de cercetare pentru asta, dar uh, cantitatea și calitatea informațiilor prezentate de companii uh, ne fac să credem că uh, mai avem multe progrese de făcut aici. Deci aici e uh, o imagine amestecată în ceea ce privește testarea pe animale. Domnul Zeber a vorbit despre coerență între RICI și uh, reciclarea și gestionarea deșeurilor. Și, într-adevăr, multe companii au ridicat uh, îngrijorări. Uh, am venit cu niște linii uh, directoare în ceea ce privește reciclarea anumitor tipuri de plastic și o să continuăm să lucrăm pentru a ne asigura că există o situație clară pentru companiile care sunt implicate în sectorul de reciclare în ceea ce privește calitatea materialelor pe care le utilizează. Doamna McLaren a vorbit despre modul în care uh, sau despre când o să știm uh, mai multe despre uh, inovația și înlocuitorii substanțelor chimice cu alternative mai sigure. Uh, este prea devreme să spunem, deci e, nu, nu vă putem oferi o imagine bună în ceea ce privește analiza cost-beneficii a legislației, pentru că nu avem suficiente probe pentru asta. Uh, dar o să lucrăm la asta și o să, vă, o, o să revenim la dumneavoastră, dar nu pot să vă dau un termen limită până la care vă putem da mai multe amănunte. Dar deja s-au făcut mai multe studii, s-au și publicat, dar încă nu vă putem spune uh, foarte clar ce se întâmplă pe partea de inovație și ce se întâmplă pe partea de beneficii în ceea ce privește sănătatea și mediul. Cred că Acestea au fost întrebările mai generale. Au existat și niște întrebări mai detaliate. Nu știu dacă colegul meu dorește să intervină. Mulțumesc, Ia. Mai am câteva întrebări care au fost adresate comisiei. Chris Davis a, vorbit, a întrebat dacă trei restricții sunt suficiente. Uh, sunt reticent să stabilesc o țintă numerică în ceea ce privește restricțiile, pentru că înregistrarea uh, gestionează deja riscurile și am văzut îmbunătățiri în ceea ce privește indicatorii de risc uh, doar din procesul de înregistrare. Uh, oricum așteptăm mai mult de trei restricții, deci doar pentru că avem trei nu înseamnă că ne-am oprit acolo. Uh, pot și autoritățile naționale să intervină. Uh, apoi, autorizarea este iarăși uh, un element și RICI nu este uh, singurul regulament care se ocupă de substanțele chimice cu grad ridicat de risc autoritățile oricum trebuie să ia niște măsuri pentru reducerea riscurilor. Deci cred că numărul de restricții nu reprezintă o problemă în sine. Ați vorbit despre legăturile cu organizațiile uh, de afaceri. Colegii mei de la DG Mediu uh, țin legătura cu multe dintre aceste organizații, mai multe reuniuni pe săptămână și uh, schimb de e mail -uri. Facem tot posibilul pentru a răspunde la întrebări și cred că um, Biroul de asistență ECA și Biroul de asistență național fac foarte multe pentru a ajuta companiile și încercăm să le oferim toate detaliile necesare. Cred că asta a fost cam uh, tot, dar cred că întrebarea rămasă a fost adresată ECA. Mulțumesc. Am să-l rog pe domnul Danțet să răspundă la întrebări și apoi să ne țină prezentarea sa. Vă rog downstream user aspect in my, in my interesting questions around the, uh, the SME. Mulțumesc. Um, cred că în ceea ce privește IMM-urile, um, în principiu, verificarea statutului uh, IMM-urilor este o muncă suplimentară pe care ECA trebuie să o uh, ducă la bun sfârșit pentru a verifica, într-adevăr, că o companie este un IMM. Și acest lucru a fost uh, prevăzut, s-a prevăzut că s-ar putea să existe o taxă administrativă și asta a fost aprobat și de către Comisie și de către Consiliul de Management. Există un sistem revizuit care permite o reducere, o reducere de 50% numai dacă de la începutul procedurii companiile spun foarte clar că au făcut o greșeală. Nu trebuie să ne lase să parcurgem uh, toate um, dovezile, pentru că dacă nu, uh, pierdem foarte mult timp, uh, um, un lucru care trebuie taxat. Deci, practic, uh, trebuie să ne informe din, uh, din timp. Apoi, dacă de la bun început suntem anunțați, uh, ne-am uitat și la ceea ce s-a întâmplat înainte de februarie 2013 pentru a accepta companii care, să, care pot dovedi că se um, se califică pentru această derogare. Uh, și este o derogare pentru că nu ține de normă. Însă uh, deci am, am aplicat această derogare și retro, retroactiv. Dar uh, ceea ce încercăm este să nu punem o sarcină, o povară suplimentară pentru companii mici, pentru că cele care sunt în, acea, în afara acestei definiții nu sunt neapărat companii mari rata de 20% de dependență este destul de uh, scăzută. Chiar dacă ai mai puțin de o treime um, dependent de o mare companie, în continuare ești independent de marile companii. Iată, sunt unii care sunt la limită și cei care sunt uh, la limita includerii se simt oarecum uh, uh, discriminați. În ceea ce privește ratele, uh, Același lucru, în mod normal, nu este prevăzut de către regulament, dar s-a intrat în derogări dacă companiile spun că nu pot să plătească taxa administrativă, dar că sunt dispuse să plătească, suntem dispuși să găsim o cale să rezolvăm problema. Nu aplicăm uh, regula în mod arbitrar, ci există posibilitatea de a permite excepții dacă ele sunt justificate. Același lucru s-a întâmplat cu revocarea unor um, numere de înregistrare. Am avut companii care au preluat o altă companie cu un număr de înregistrare revocat. Și bineînțeles că nu pot să fie responsabil pentru ceea ce a făcut greșit compania precedentă. Deci am aplicat deja o excepție pentru a se reveni la mm, situația de bază și a lăsa compania să fie cât mai poate, cât se poate de transparentă, arătând că mm, conducerea inițială fusese responsabilă pentru înregistrare. Interpretăm regulile cu o oarecare marjă de flexibilitate pentru a permite uh, și unor companii relativ mici pe motive întemeiate să um, respecte regulile RICI și uh, reglementările în ceea ce privește taxele. În ceea ce privește testele pe animale, pot să adaug un element. Cooperăm uh, împreună cu celelalte uh, instituții pentru a avea alternative viabile pentru testele necesare până la următorul uh, termen. Și facem mari eforturi cu GRC și cu și cu comunitățile de cercetători pentru a găsi teste alternative pentru a le valida și pentru a ne asigura că putem să le acceptăm prin a, modificarea anexelor. Atât aveam de spus în ceea ce privește restricțiile. Cred că m-am referit de altfel la toate răspunsurile. Da, publicarea deciziilor uh, referitoare la neconformitate. Da. Eliminăm, ștergem numele, pentru că în momentul în care publicăm decizia, s-ar putea ca compania deja să fi respectat uh, decizia. Deci, în mod, uh, ar fi greșit să publicăm numele companiei dacă între timp ea respectă standardele. Ceea ce dorim noi până la urmă este ca cei care, ce, companiile să-și actualizeze dosarele și să, devine, să devină conformi înainte ca noi să intervenim, să luăm acțiune. Și de aceea uh, luăm decizii referitoare la calitatea dosarelor. Acesta este și motivul pentru care nu am uh, publicat numele companiilor. Dar, bineînțeles, nu este dific dificil pentru un utilizator să găsească probabilul nume al companiei, pentru că numele sunt publicate pe un alt uh, site și în mod indirect se pot regăsi uh, companiile implicate. trebuie să ne dăm seama că decizia este um, adresată înregistratorului principal și acesta nu este cel care pune majoritatea uh, din acest, acestei substanțe pe piață. El acționează în numele unui grup de um, înregistratori. Ce avem în ceea ce privește calitatea datelor? Mă voi referi la asta și, și la asta în um, prezentarea mea. La ora actuală uh, ne referim la acele puncte finale pe care le, le-ați menționat prin uh, verificări țintite ale conformității. Vor fi multe decizii în acest uh, sens. După cum spunea și Alan, s-ar putea ca companiile să nu aibă suficiente argumente științifice și să fi renunțat la un uh, test real. De aceea le vom da o altă posibilitate să își îmbunătățească argumentația. Și asta poate fi și rezultatul poate să fie până la urmă că nu se face testul, dar uh, trebuie să fie mai bine justificat uh, de ce nu trebuie făcut el. Însă există și alte căi de a uh, prezenta date referitor la mm, substanțele CMR, PBT și așa mai departe. I want to make a presentation as well. Good. Dacă îmi permiteți, voi trece la prezentarea mea. Domnule președinte, stimați membrii comisiei, este plăcerea mea să mă aflu alături de dumneavoastră și să uh, mă gândesc la și să reflectez asupra um, um, evoluției RICI. Mă voi uh, referi la această evoluție, după cum spuneam. Am primit uh, deja um, reacțiile dumneavoastră, oricum dacă sunt întrebări vă voi uh, răspunde. Mulți dintre dumneavoastră își vor aminti de momentul în care a fost adoptată RICI. Și eu îmi amintesc, dar nu știam ce îmi uh, prevăzuse soarta crearea ECA și apoi uh, conducerea ei până la respectarea tuturor uh, regul regle regulamentelor impuse. Trebuie să vă spun că eu și cu toți colegii mei din ECA avem mare satisfacție față de rolul important pe care l-am jucat pentru a face Europa mai sigură și mai sănătoasă. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră și predecesorii dumneavoastră uh, mi se alătură în a, a fi atât de mândri. De asemenea, aș dori să mulțumesc uh, pentru sprijinul pe care ECA l-a primit de-a lungul anilor de la această comisie. RICI a fost în mod clar un efort de echipă și cred că ne-am demonstrat abilitatea de a lucra împreună cu comisia dumneavoastră pentru un scop comun. Sunt sigur de asemenea că mulți dintre noi la început uh, au sperat uh, cei mai bine, dar poate în secret s-au temut de, cel mai, de cei mai rău. Și asta din cauza provocărilor cu care ne confruntam și a programului ambițios pe care ni l-am propus. Însă, după cum revizuirea RICI ne demonstrează, în ciuda acestor provocări, Rich funcționează bine, iar agenția mea uh, și-a jucat rolul în mod eficient. Să ne amintim de acele provocări. Uh, faptul că întreprinderile trebuiau acum să dovedească, să dovedească efectele substanțelor, uh, cererile sau sarcina impuse industriei, noile căi de, de moduri de lucru pentru autorități, accelerarea măsurilor de gestiune a riscului, nevoia de a publica informații, dar și îmbunătățirea uh, testelor și evitarea testării pe animale. Astăzi, pe site-ul ECA, puteți găsi informații pe, referitoare la aproximativ 33.000 de dosare, referitoare la 8.000 de substanțe individuale. O mare parte din aceste informații nu exista înainte de RICI și acum este publică. Astăzi avem 138 de substanțe pe lista de candidate și 22 pe lista de autorizări și în același timp lucrăm uh, pentru a atinge ținta pentru 2020 de a avea Uh, listate toate substanțele SVHC. Um, lista, de, deci de a avea listate toate substanțele până în 2020. Astăzi, um, combinația de uh, standarde rich um, cu alte reglementări ne ajută să îmbunătățim uh, siguranța substituția substanțelor uh, nepotrivite va avea loc din ce în ce mai mult. După cum știți, astăzi suntem în fața unei noi uh, pietre de uh, temelie și anume al doilea termen de înregistrare, vineri 9 iunie. În timp ce vorbim, echipa mea din Helsinki procesează mii de noi dosare în ultimele zile înainte de termen vom folosi ultimele, pe, vor fi mulți care vor folosi ultimele zile din mai pentru a se înregistra. Um, va avea loc o conferință de presă care va fi transmisă pe interes, internet, deci veți putea asculta rezultatele în mod direct și vă asigur că vom prezenta câteva cifre interesante referitor la eforturi foarte mari făcute de către industria europeană. Dar, bineînțeles, uh, nu totul uh, este Uh, nu poate fi, soțul poate fi văzut în roz. Am să mă refer acum la patru uh, domenii în care lucrurile pot fi îmbunătățite. În primul rând, calitatea datelor din dosarele de înregistrare. Informația referitoare la substanță uh, este piatra de temelie a RICI. Cu date de bună calitate, comunicate bine utilizatorilor, se pot lua măsuri de gestiune a riscului și uh, substanțele chimice pot fi utilizate în mod sigur. Fără aceste uh, date uh, nu vom avea succes. ECA încearcă să ajute pentru a arăta cum trebuie să, aib- să fie uh, dosarele, prin uh, ghidare, prin exemple de bune practice și prin uh, rapoarte de evaluare anuale. Vom evalua cel puțin 5% din dosare și vom Um, evalua o serie întreagă de anumite, anumite domenii mai țintit. Dar până la urmă, companiile trebuie să actualizeze și să-și îmbunătățeze dosarele cât se poate de repede, înainte să-i obligăm noi să o facă. Un al doilea domeniu de îmbunătățire ar uh, fi uh, în domeniul um, evoluțiilor științifice, cum ar fi nanotehnologia și perturbatorii endocrini Până acum, nanotehnologia este subreprezentată în dosare. Foarte puțin dosare menționează nanotehnologia. RICI uh, nu se referă în mod explicit la uh, nanotehnologie, deci industria pare, nu se simte obligată să includă aceste substanțe în dosare. Însă noi ne-am uh, actualizat ghida, uh, ghidarea în acest scop anul acesta. Experiența din Statele Unite sugerează că noile substanțe par să uh, includă o proporție ridicată de uh, nanoforme. De aceea așteptăm uh, revizuirea promisă a anexelor RICI din partea Comisiei pentru a, a acoperi nanotehnologiile înainte să și vom face, apoi vom, uh, ne vom dezvolta propriile proceduri. Același lucru este valabil pentru perturbatorii endocrini. Așteptăm ca Comisia să își finalizeze propunerile uh, pentru ca apoi să ne actualizăm uh, liniile directoare. Al treilea subiect este revizuirea Comisiei uh, pentru cerințele de informare pentru substanțele între 1 și 10 tone. Bineînțeles, producția de nanotehnologii poate să aibă loc la aceste niveluri foarte scăzute de producție și nu există niciun fel de obligație pentru un raport de siguranță chimică. Sperăm că munca Comisiei din anul viitor va ajuta în acest sens. Și nu în ultimul rând, suntem de acord cu Comisia că trebuie să îmbunătățim asistența oferită micilor întreprinderi marile companii, ale, marile companii chimice din Europa sunt deja convinse că RICI are mai multe avantaje decât dezavantaje, însă nu același lucru este valabil pentru micile întreprinderi. Eu, uh, uh, propunerile mele au ca scop să uh, a, să atenueze efectul negativ al, și percepția negativă a RICI în numele, în rândul IMM-urilor. Împreună cu păr cu actorii interesați, părțile interesate, trebuie să um, facem tot ce putem pentru a veni în întâmpinarea IMM-urilor, fie ei um, furnizori, uh, utilizator final sau producător de uh, produse. În continuare nu își cunosc drepturile și obligațiile și nici nu știu cum să uh, beneficiez de pe urma RICI. Este nevoie de campanii în acest sens, de campanii de informare să fie foarte clar, toate companii, inclusiv companiile mai mici trebuie să respecte, să fie conforme cu RICI, trebuie să uh, înțeleagă ce fel de substanțe folosesc uh, și uh, ce fel de substanțe produc și să ofere instrucții clare despre utilizarea lor sigură. Deja facem tot ce putem pentru a sprijini IMM-urile. Avem un help desk, Um, și încercăm să oferim uh, sprijin în toate limbile Uniunii Europene, astfel încât limba să nu fie o barieră. Discutam uh, și cu alte părți interesate acreditate ce fel de alt tip de sprijin am putea oferi. Dar am vrea să uh, vedem dacă, de exemplu, marile companii nu ar putea să ajute companii mai mici. De exemplu, um, există specialiști în RICI, în marile companii, care ar putea deveni consultanți pentru firme mai mici, cum se întâmplă în uh, Belgia. După cum vedeți, uh, și noi uh, considerăm că măsurile propuse de comisie necesită îmbunătățiri, că aceleași domenii necesită îmbunătățiri am decis să luăm aceste lucruri în considerare în uh, programul nostru de lucru multianual pentru 2014-2018. Acest document este de găsit pe uh, site-ul ECA. Un ultim text va fi adoptat uh, în septembrie. Domnule președinte, vicepreședinți, stimați membri ai Comisiei, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi alături de dumneavoastră astăzi și pentru o pos um, posibilitatea de a reflecta împreună cu dumneavoastră la primii ani uh, de RICI. Sunt uh, încrezător că în următorii cinci ani uh, reprezentanții Comisiei Europene și succesorul meu la ECA vor fi în măsura să vă, informe, în măsură să vă informeze referitor la din ce în ce mai multe succese în domeniul RICI. Mulțumim. Trecem în a doua rundă. Doresc însă în acest moment să vă mulțumesc uh, foarte mult pentru faptul că în ultimii cinci ani uh, ați gestionat uh, un, acest, un astfel de volum de muncă. Bineînțeles că există pe aici, pe acolo și anumite critici, este de înțeles, dar când ne gândim cinci ani de rici, putem să luăm un moment și să fim mândri și să spunem că, iată, este una dintre cele mai uh, Uh, mari și importante legislații create vreodată. Și cu toată critica și agitația pe care o avem uh, în ziua de azi, în munca noastră, nu putem decât uh, să ne luăm un moment și să vă felicităm și să vă mulțumim foarte mult pentru munca depusă. Albert Pavel Poc, întâi. Chris Davis, declarația uh, domnului director poate să fie trimisă uh, tuturor membrilor? Da, cu siguranță se poate face. Întâi însă Pavel Poc uh, și apoi Satu, Satu Hasi. Pavel. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări de adresat comisiei. Ați vorbit de obiectivul de mediu, dar e o problemă care poate să fie rezolvată uh, numai global și RICI creează o serie de implicații și consecințe pentru țările care nu sunt membre ale UE. Comisia consideră că RICI ajută sau nu la la îmbunătățirea politicilor de uh, gestionare a produselor chimice în alte țări. A doua se referă la informație. Credeți că răspândirea informațiilor uh, de către ECA, către cetățeni, este eficientă și funcționează? Este suficient uh, de utilă sau considerați că există încă o serie de neajunsuri? Și o a treia întrebare, tot comisie, Uh, factorii perturbatori uh, endocrini uh, sunt substanțe cu potențial de a fi bioacumulative. Cum intenționează Comisia să abordeze această problemă? Mulțumesc! Mulțumesc, Pavel. Următorul vorbitor, Corin Lapaj. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Aveam două întrebări. Ați răspuns parțial la prima referitoare la uh, perturba, factorii perturbatori uh, endocrini care nu pot să fie controlați așa cum trebuie astăzi în cadrul RICI uh, cazuri detaliate pentru identificarea acestor factori și perturbatori și strategie robustă Uh, procedura de autorizare RICI ar trebui să constituie o ocazie importantă de a promova uh, înlocuirea acestor factori perturbatori de alternative mai sigure. dacă aceasta nu poate fi acordat decât uh, dacă există soluții alternative. Considerați că putem să mergem pe această cale. A doua se referă la promovarea principiului de înlocuire de către ECA. Cred că agenția, agenția noastră, domnule direct, raportor, a jucat un rol clar în promovarea și punerea în aplicare a acestui principiu. Regulamentul RICI încurajează înlocuirea, însă agenția a jucat un rol uh, esențial. Vă gândiți că puteți uh, să întăriți acest uh, rol în anii următori. Și un ultim punct, pentru cetățenii europeni este esențial ca principiile fundamentale ale regulamentului uh, RIGI, principiul precauție și înlocuirii să fie aplicate uh, corect. Putem să îmbunătățim uh, în mai mare măsură situația. Mulțumesc, domnule director. Mulțumesc, domnule Tuhasi. Doamna, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru acest raport. Am pus niște întrebări după prima rundă și m-am așteptat să primesc răspunsuri la ele în uh, prezentarea domnului Danse. Și, după părerea mea, nu am primit aceste răspunsuri. Uh, în ceea ce privește numele de înregistrare vitro, retragerea acestor uh, numere de înregistrare după prima verificare, când se dovedește că dosarul nu este conform, după ce ECA a cerut uh, uh companiei să-și îmbunătățească dacă aceasta nu a făcut-o, i-ați uh, înregistrate. Deci dacă ați, înre uh, ați retras vreun număr de registrare pentru vreo companie până acum, uh, în ceea ce privește întrebările, um, problema PBT, uh, care sunt uh, planurile dumneavoastră? Ați văzut că numai 20% din dosare conțin uh, informații uh, în legătură cu substanțele, dacă sunt CMR sau, CMR sau uh, PBT. Nu am primit această informație. Ar fi interesant să știm câte uh, substanțe există și ce faceți pentru uh, a primi aceste informații de la companii. Și până când Ați uh, spus că așteptați uh, propunerea Comisiei pentru schimbarea anexelor RICI pentru a avea uh, un uh, sistem mai bun pentru nano. Dar pentru evaluarea riscului este nevoie de informații cu privire la pericol și informații legate de expunere. Însă această informație privind expunerea o primim numai din partea sau numai prin rapoartele de siguranță uh, în ceea ce privește produsele sau substanțele chimice. niciuna dintre uh, substanțele chimice înregistrate până acum uh, drept nano nu intră în această categorie. O întrebare adresată, adresată Comisiei. Într-un raport din proprie inițiativă, Parlamentul a spus că noi considerăm că e nevoie de legislație specifică uh, nano, ci nu numai o schimbare a anexei 6 a regulamentului RICI. Și asta este problema, că nu avem uh, informații legate de expunere, pentru că nu există uh, obligativitatea, cerința de a avea uh, raport, rapoarte în legătură cu uh, siguranța uh, substanțelor chimice. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh. Cu aceasta am ajuns la finalul listei de vorbitori și doresc să-i dau cuvântul domnului Danțet la final. Thank you. I will try to respond to the, to the question. Aș dori să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. În ceea ce privește factorii perturbatori uh, endocrini, am identificat o serie de substanțe ca având acest efect, chiar dacă nu există criterii bine stabilite la nivelul Unii Europene pentru acești perturbatori uh, endocrini și pe baza dovezilor se ajunge la concluzia că astfel de substanțe au astfel de proprietăți. Ca să le uh, punem uh, pe uh, lista de candidați. Și acum analizăm posibilitatea de a le include pe lista de autorizare. Acțiunea pe scară mai largă în ceea ce privește perturbatorii endocrini ar presupune și existența unui set de criterii clare, cum să definim acești factori perturbatori uh, endocrini. Rolul înlocuirii de către ECA, sigur, promovăm uh, înlocuirea uh, în mod semnificativ prin procesul de autorizare. S-a demonstrat deja că pentru primele substanțe care se află pe lista de autorizare, unde termenul de solicitarea unei autorizații a trecut deja, nu au fost cereri în acest sens, ceea ce înseamnă că nimeni nu mai este interesat să folosească astfel de substanțe. Ne așteptăm ca în viitor să avem uh, mai puține cereri de autorizație decât Comisia a estimat inițial. S-a demonstrat uh, astfel efect, efectul că, uh, pe care poate să-l aibă listarea substanțelor chimice. Avem de asemenea în plan să dezvoltăm elemente clare pe website-ul nostru în legătură cum putem să stimulăm înlocuirea și uh, de îndată ce se face o cerere de autorizare, înlocuirea sau examinarea unei alternative joacă un rol cheie. Am primit prima cerere de autorizare în această săptămână. Vom uh, începe să lucrăm și vom avea uh, consultări publice pentru utilizarea uh, substanței chimice în cauză. Este o chestiune de timp acest uh, proces pe care îl doriți uh, instituit uh, își va dovedi efectele în practică. În ceea ce este întrebarea doamnei Hasi, n-am intenționat să nu vă răspund la întrebări. Vreau să clarific ceea ce vreau să spun. Cu privire la retragerea numerului de înregistrare, da, am retras deja numere de înregistrare, dar asta a avut mai degrabă de-a face cu verificarea IMM-urilor. Pentru a retrage un uh, număr de înregistrare pentru o companie care nu se conformează, nu există numai elementul că firma nu, a, nu s-a conformat cu hotărârea finală, dar există și o fază intermediară, și anume autoritățile de aplicare a legii uh, trebuie să acționeze primele atunci când este un caz de neconformare. În astfel de situații, noi uh, emitem o scrisoare de neconformitate și cerem autorităților uh, de ordine să intervină. Asta este ceea ce prevede regulamentul RIC, așa cum interpretăm noi legea. trebuie să avem de-a face cu un caz serios de neconformare pentru a putea retrage numărul de înregistrare. Nu facem asta pentru cele mai mici abateri. În ceea ce privește PBT-urile și CMR-urile, dosarele individuale se referă în marea majoritate a cazurilor la uh, dosarul uh, de fond, dosarul principal, pentru că acesta trebuie să conțină uh, clasificarea și etichetarea. Atunci când analizezi dosarul principal, ai și clasificarea consorțiului și grupului de firme care s-au înregistrat. Există și alte companii care vând aceste produse în cantități mai mici și au notificat o uh, clasificare uh, diferită uh, agenției noastre în conformitate cu regulamentul CLP. Ni s-a cerut să discutăm aceste diferențe de clasificare, ceea ce este important. Însă, cum dorim să soluționăm aceste neajunsuri legate de informație. Uh, vrem să uh, vedem punctele principale care fac dintr-o substanță să fie clasificată ca PBT sau CMR. Facem uh, teste de conformitate și analizăm dosarele de înregistrare principale după care parcurgem uh, punct cu punct pentru a vedea care sunt neajunsurile uh, și să se ia uh, decizii pe loturi. Celelalte întrebări, dacă nu mă înșel, au fost adresate Comisiei. Mulțumesc. Comisia, vă rog. Mulțumesc, în primul rând, uh, un cuvânt în legătură, de, în legătură cu nanomateriale la care s-a referit doamna Hasi, uh, întrebând uh, cu ce mecanisme putem să abordăm problema nanomaterialelor, prin revizuirea regulamentului sau prin anexe. În primul rând, lansăm în iunie o consultare publică, deci foarte curând, în legătură cu modul în care abordăm nanomaterialele, cu scopul de a obține clarificări uh, suplimentare și pentru o utilizare în siguranță. Privim această chestiune în contextul uh, consultărilor publice și studiului de impact Principalul obiectiv este ce putem să facem acum. Deci dacă vrem să facem progrese și dacă vrem să facem ceva pe termen scurt, va trebui să uh, lucrăm pe baza dispozițiilor uh, pe care Parlamentul și statele membre uh, le-au agreat atunci când Uh, s-au adoptat dispoziții de punere aplicare a regulamentului uh, RICI. Deci trebuie să ne axăm pe punerea în aplicare. De aceea suntem, suntem uh, reticenți în a introduce un element de incertitudine reglementare, punând sub semnul întrebării întregul regulament. Înțelegem însă preocuparea Parlamentului în această privință și o să uh, abordăm această chestiune în consultările publice și în studiul de impact. În legătură cu uh, factorii perturbatori endocrini, domnul Danset a spus că trebuie să ne îndreptăm către criterii mai clare pentru identificarea uh, perturbatorilor endocrini. Lucrăm la acest lucru. Am avut o conferință importantă anul trecut. Avem o strategie care uh, este destul de veche și încercăm să vedem uh, cum am putea să elaborăm o nouă strategie privind perturbatorii uh, endocrini și sperăm că uh, vom avea curând în fața noastră criteriile de identificare. Există o chestiune specială în regulament Uh, măsura în care anumite dispoziții trebuie să acopere și uh, substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită, că sunt uh, perturbatori endocrini. Vom elabora luna viitoare acest document, dar lucrăm la întreaga strategie și la criterii. Obiectivul, desigur, este să generăm inovare, și să ne asigurăm că putem avea înlocuirea cu substanțe eh, chimice mai sigure. S-a pus întrebarea când eh, eh, vom reuși acest lucru. Ne-am angajat să elaborăm un raport până în, două, până în ianuarie 2015 în legătură cu caracterul inovator al RIGI în legătură cu terțe țări. Trebuie spus că reacția unor uh, țări producătoare, Elveția, Japonia și Statele Unite, a fost uh, una defensivă în cadrul OMC și dezbaterea a pornit de acolo. Cred că guvernul uh, elvețian vrea să se gândește la forma o parte integrală a RICI Uh, Statele Unite au uh, revizuit uh, legislația privind produsele chimice în totalitate. Poate că nu s-au inspirat de RICI, dar au același obiectiv ca și RICI, impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Deci există mișcări pe scena internațională în această privință. În ceea ce privește informațiile date cetățenilor, uh, în contextul uh, revizuirii, uh, grupurile uh, în cauză au fost de părere că agenția funcționează bine în ceea ce privește uh, informarea, răspândirea informațiilor și considerăm că am putea să oferim în continuare informații autorităților statelor membre Uh, sigur cu respectarea cerințelor de confidențialitate din regulament, care sunt cât se poate de clar. Doamna Hasi a spus de ce uh, în ceea ce privește strategia 2020 suntem oarecum lenți. De aceea vicepreședintele Tajani și comisarul Potoșnic au considerat că este necesar să avem o foaie de parcurs, ceea ce a făcut uh, Uh, agenția anul acesta de a avea 130 de uh, substanțe până la sfârșitul anului și să restabilim o serie de obiective pentru a face uh, progrese ulterioare. De aceea este nevoie de o foaie de parcurs și de un obiectiv intermediar în această foaie de parcurs. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Wilmet. Uh, colegii mei s-au referit la două puncte și mai am unul pe care ar trebui uh, să îl uh, la care ar trebui să reacționez. Ați vorbit de principiul precauției și dacă înlocuirea sunt adecvat implementate în revizuirea RICI. Da, le avem permanent în vedere atunci când lucrăm la RICI. Și apoi s-a mai pus o întrebare în legătură cu autorizarea PVT-urilor și a factorilor Uh, perturbator endocrin. dacă există alternative uh, disponibile și acest lucru este tehnic uh, fezabil. Da, desigur, exact asta spune regulamentul. Mulțumesc. Mulțumim. La final aș dori să dau cuvântul reprezentantei noastre în uh, Consiliul de Gestiune al ECA și membru al comisiei noastre, Ana Lamperus. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că m-ați uh, invitat uh, să particip la acest schimb de idei în ceea ce privește aplicarea regulamentului RICI vreau să uh, vă spun o idee care poate ține de ideal, însă personalul agenției uh, a Uh, lucrat asidu uh, pentru ca RICI să funcționeze. Uh, au și un obiectiv intern și anume de a transforma agenția într-o agenție de referință mondială în ceea ce privește cunoașterea produselor chimice. Mă întreb dacă statele membre, Comisia Europeană și Parlamentul n-ar putea să își uh, asume un astfel de obiectiv, să facă din această agenție o agenție mondială și să facă din RICI uh, uh, un uh, instrument juridic important privind uh, produsele chimice. Helmut Schmidt, un uh, fost uh, cancelar german, a spus că cine are viziune trebuie să meargă la medic Uh, și eu nu sunt de acord. Cred că trebuie să avem uh, viziune. Oricum, vă mulțumim foarte mult pentru prezența uh, dumneavoastră astăzi aici. Suntem cu asta la finalul dezbaterii. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Am spus că la începutul um, perioadei mele în Parlament am fost sceptic față de Rici, dar cred că s-a creat ceva măreț. Și după cinci ani Uh, s-a arătat că RICI funcționează, că are succes. Uh, așadar, nu putem să vă urăm decât să continuați la fel, dar uh, să nu, să nu ne slăbim vigilența, trebuie să îmbunătățim sistemul. Totul însă trebuie în același timp să fie și finanțat. Legislația costă bani și o bună legislație trebuie să, și la asta mă refer la agenție, trebuie să fie bine finanțată și cred că nu trebuie să ne tăiem craca de sub picioare nefinanțând um, aceste activități. Asta doream să transmit tuturor participanților. Mulțumesc tuturor uh, și vă urez drum bun celor care mergeți acasă și celorlalți uh, o pauză de prânz plăcută. Vă rog însă să fiți punctual pentru că la fix ora 15 începem cu votul. Avem un vot mamut referitor la testele, la studiile clinice. Vă rog să nu uitați cartelele de vot. Vom începe punctual și nu voi uh, avea niciun fel de toleranță față de cei care întârzie. Poftă mare!